Diamo inizio alla commissione. Abbiamo... Haideți să ne reluăm ședința. Avem puțin, un pic mai puțin de o oră la dispoziție pentru punctul 16 de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului 1234 din 2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate. Raportorul este James Nicholson. Și este important să, ca toate grupurile să-și aducă contribuția. Aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei, domnul Olgard, care ar trebui să fie alături de noi în sală. Deci îi mulțumim pentru participare și o să încep imediat dând cuvânt, dându-i cuvântul lui James care să ne facă o introducere, după care deschidem uh, dezbaterile. James, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor celor care și-au adus o contribuție la raport și sper ca până acum tot să fi avut ocazia să analizeze acest proiect de raport disponibil de ceva timp în limba engleză, dar cred că și în celelalte limbi. Astăzi uh, nu vreau decât să subliniez amendamentele cheie și aștept cu plăcere să ascult uh, opiniile colegilor mei, raportorilor din umbră și celorlalți eurodeputați, precum și discuțiile. După cum v-am spus în cadrul schimbului inițial de opinii, m-am întâlnit cu o diversitate de factori interesați pentru a discuta această propunere. Sigur că există perspective conflictuale în multe domenii cheie, în special între cei care reprezintă agricultorii și cei care reprezintă industria. Totodată este clar că statele membre au priorități diferite uh, dar am încercat să realizez un raport echilibrat și mai întâi vis-a-vis -vis de contracte și de ceea ce spunea uh, comisarul vis-a-vis -vis de cerințele minime ale contractelor, cum ar fi prețul plătit, am adăugat că contractele ar trebui să aibă clauze de reziliere și de renegociere și că producătorii nu ar trebui să fie obligați să-și uh, angajeze 100% din producție către un singur furnizor. Astfel se asigură cea mai mare flexibilitate posibilă pentru agricultori. Am adăugat totodată că, deși contractele ar trebui să rămână pe bază voluntară la nivelul statelor membre, orice agricultor poate să, ar trebui să poată solicita un contract chiar dacă statul său nu a optat pentru acesta. În acest caz, dacă, producător, dacă procesatorul hotărăște să semneze un contract, acesta trebuie să fie supus acelorași condiții ca cele din propunere. În ceea ce privește organizațiile de producători, veți vedea că am redus cifra de la 33 la 20% și mă aștept să primez multe amendamente cu privire la acest procentaj. Deci doresc să găsesc un compromis acceptabil la scară largă, mai ales pentru IMM-urile din sectorul uh, de procesare. Și uh, motivul este unul foarte simplu pentru această reducere. Nu am putut găsi nicăieri un consens cu privire la această cifră. Așa că o să încep de, de la cifra cea mai joasă care mi se pare normală și o să ascult cu atenție propunerile da, colegilor mei. Trebuie să vă reamintesc că trebuie să înțelegem că acesta va fi primul raport care va trece prin procedura de codecizie și va fi monitorizat și de politica de competiție. De aceea, atunci când începem negocierile cu Comisia și Consiliul, trebuie să avem uh, spațiu de manevră, să avem flexibilitatea necesară pentru a acționa în uh, numele cetățenilor. Veți vedea acolo și derogări pentru statele membre cu uh, nivelele, nivelurile cele mai reduse de producție de uh, lapte, lapte care va permite negocierilor producătorilor să negocieze până la 75%. Amendamentele 16 și 28 uh, tratează problema consolidării scutirii cooperativelor. este important să protejăm structurile cooperative care funcționează foarte bine în multe state. Și, deși mi s-a spus uh, de, din partea Comisiei că aceste cooperative vor fi scutite, cred că există câteva confuzii încă prezente și nu ar fi o idee rea să clarificăm situația. În ceea ce privește transparența, articolul 158 subliniază necesitatea uh, raportării privind uh, livrările de materie primă. Este foarte important de asemenea să analizăm la timp producția Uniunii Europene. Am subliniat aici faptul că datele trebuie folosite în beneficiul tuturor actorilor implicați în lanțul de uh, furnizare de produse lactate trebuie să, uh, ca oamenii să aibă posibilitatea de a beneficia de informațiile existente cu privire la producție și aprovizionare. Totodată am inclus nouă, două considerente noi care nu vor avea impact legislativ, dar sper să, ca uh, Comisia să ia notă de ele. Primul se referă la nevoia de inovare, cercetare și dezvoltare în sectorul produselor lactate și o mai bună folosire a fondurilor disponibile este un domeniu unde sectorul lactat al Uniunii Europene trebuie să um, fie foarte atentă, mai ales când vine vorba de durabilitatea pe termen lung a acestei industrie și sper că acest considerent să se bucure de susținerea Comisiei. Al doua al doilea considerent poate fi considerat puțin mai controversat, dar m-am hotărât să îl includ și cred că trebuie să amintim Comisiei că nu toate statele membre se vor confrunta cu that they were promised and in the context of Europe as a whole being under quota cu problema aterizării line. Mă întreb așadar dacă putem face ceva pentru a atenua povara acestor uh, state membre. În sfârșit, în uh, problema comitologiei, Dați-mi voie să subliniez pe scurt ce am făcut. Amendamentele 9 la 11 și 31 la 40 reflectă conținutul înțelegerii comune care s-a încheiat între instituții și intrarea în vigoare a regulamentului privind uh, textele de punere în aplicare. Am șters articolul 79, amendamentul 21, fiindcă acordă Comisiei puterea de a adopta măsuri prin texte uh, de uh, punere în aplicare și în sectorul fructelor, legumelor și tutunului. Acest lucru trebuie să se facă prin aliniere orizontală și am înlocuit acest articol cu articolul 197a, amendamentul 22, care se va referi doar la sectorul produselor lactate. Am șters și un aliniat din articolul 185 privind contractele, fiindcă aici puterea acordată Comisiei este prea mare. Contractele trebuie supuse uh, libertății totale de negociere și acest lucru trebuie păstrat. Nu avem de ce să dăm Comisiei putere pentru a garanta aplicarea uniformă în acest sens. În încheiere, dați-mi voie să spun că s-a luat deja decizia cu ceva timp în urmă. Acum, ce e, trebuie să hotărâm acum ce este această the producers and the... ce este această aterizare lină sau dură. Dar în acest raport s-a omis un element foarte important, și anume sectorul uh, retail, pentru că acolo sunt oameni care controlează profitabilitatea. Și am vorbit cu mulți agricultori care îmi spun că acest sector nu uh, este supus aceluiași uh, control ca și producătorii și procesatorii. Un alt aspect îngrijorător, vorbeam cu niște oameni care au venit să mă vadă din Elveția și ei trecuseră în 2009 de la cote la contract, iar experiența lor a fost una negativă, o creștere de 7% a producției și o diminuare cu 25% a recompensei la sfârșitul zilei. Știu că asta nu are nimic de a face cu raportul nostru, dar aș dori să reamintesc colegilor care este uh, istoricul situației cu care avem de-a face acum. E vorba de un subiect care afectează foarte mulți uh, agricultori mici în toate statele Uniunii Europene. Și ca să închei, uh, vă spun că aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest raport și aștept amendamentele care, fără îndoială, mi se vor prezenta. Termenul este destul de strâns, 22 martie, dar asta ne va da timp să găsim compromisuri bune înainte de a vota. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, James. Deschidem acum dezbaterile. Marc Tarabella are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui James Nicholson pentru activitatea sa și pentru felul în care a lucrat cu grupurile înainte de elaborarea raportului. Cred că suntem toți de acord că sistemul, așa cum a funcționat în ultima perioadă, nu mai este unul bun. S-a luat decizia să îl abandonăm și îl vom înlocui cu o formulă de contracte. John tocmai a citat uh, exemplul uh, Elveției. Mulți ne-am gândit la același exemplu și eu, în cadrul grupului meu, mă uh, întreb care este posibilitatea contractelor de a gestiona piața durabil și ne întrebăm dacă nu ar trebui oare ca în raport să, prevenim, să prevedem o clauză de randevu care să ne permită uh, să analizăm eficiența sistemului. Îngrijorarea noastră trebuie să se refere la faptul de a da producătorilor mijloacele, forța, protecția necesară pentru a negocia cu cei care sunt clienților și să nu ne trezim în practicile din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului al XX-lea, unde producătorul se găsea în fața unui uh, cumpărător care își impunea propria voință. Vis-a-vis de definiția contractului, trebuie să ținem seama de ceea ce spune raportorul și de garanțiile aduse acestuia, cu condițiile ca acest contract să poată fi negociat și cu sectorul industrial. O altă întrebare este foarte clară, problema transparenței. Știm foarte bine că trebuie să garantăm securitatea comercială a actelor și codul comercial. Dar pentru a putea avea contracte clare, trebuie să putem uh, cunoaște datele pieței și să fim intransigenți cu privire la condițiile de transparență și de cunoaștere a actelor din cazul, în cadrul filierei. Propunerea Comisiei se referă la prima etapă, adică tranzacția între producătorul de lapte și primul cumpărător, dar oare nu trebuie să mergem mai departe? cel puțin în ceea ce privește transparența. Și asta pentru că este clar că lanțul și toate etapele sale sunt cele care condiționează la final venitul producătorului, pentru că, din păcate, avem tendința să îi lăsăm ceea ce rămâne și spun să îi lăsăm, nu să îi dăm. Acest lucru mi se pare inacceptabil și de aici rezultă necesitatea de a reglementa mai bine dispozitivul, pentru că aceste contracte trebuie să permită producătorilor mai multă vizibilitate, stabilizarea veniturilor și evoluția într-o relație contractuală corectă. În sfârșit, în propunerile pe care le vom face există un aspect care se referă la produsele de calitate, produsele lactate. Comisarul ne-a spus că este deschis în propunerea sa inițială. Textul avea un um, aspect uh, referitor la organismele care gestionează denumirile de origine și indicațiile geografice de uh, proveniență și mi se pare important să discutăm și acest aspect. Mulțumesc! Grazie Michel, Marc Tarabella la parola. Mulțumesc Michel și acum Marc Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, doresc să-i mulțumesc și lui uh, James Nicholson, sau e John? Ah, se pare că e James, mulțumesc. Având în vedere acest context uh, dificil în care se renunță la cote, uh, plus că este vorba de un context mondial care se schimbă, deoarece uh, lucrurile evoluează și se încearcă stabilizarea produselor care se exportă. Ei bine, și noi ne întoarcem spre în afară, nu numai Statele Unite. Adică, volatilitatea crescută cu care ne-am confruntat până în 2009 se va repeta. Uh, Eh, nu am depășit într totul criza și o să apară altele. Așadar, până acum știți foarte bine că prețurile la nivel mondial depindeau de oceani, așa mai departe, și de alte țări care produceau pentru export. Dar, iată că situația s-a modificat și este nevoie de măsuri de reglementare foarte puternice nu am uh, regăsit și asta vreau să spun pe fond, nu am regăsit o dorință de reglementare puternică și cred că avem nevoie foarte tare. Așadar, am câteva comentarii și anume că în raport se pune accentul pe cercetare și dezvoltare categorică, sunt uh, utile și Eh, dar nu trebuie să ne ascundem în spatele copacilor și anume acela că nu trebuie să lucrăm în detrimentul producătorilor. Și apoi, în legătură cu amendamentul 27, al doilea comentariu al meu, da, se propune 33%, știu că există aici divergențe cu privire la procentaj, eh, eu aș vrea să fim eh, peste propunerea comisiei și nu sub. Putem ajunge la o medie de 40% în felul ăsta, dar este foarte clar că se vorbește aici de echilibru, de reechilibrarea pieței. Și e clar, cu, cu cât sunt mai puternici producătorii, uh, cu atât uh, puterea lor de negociere va fi mai mare. Uh, și, în fine, al treilea comentariu, tot legat de amendamentul 27, nu sunt de acord și nu înțeleg întotdeauna formularea pentru a obține un echilibru între producător și consumator. Or, acest echilibru nu există. Noi trebuie să-l stabilim sau să-l restabilim. În special, uh, constat că uh, raportorul dorește foarte mult să sublinieze uh, tendințele de denaturare a pieței. Uh, concurența și ea trebuie să se flexibilizeze, să se adapteze la uh, realitate. Deci nu vorbim de o dogmă a concurenței, nu trebuie să dogmatizăm uh, concurența. Nu mă, vreau să vorbesc aici despre piața energetică și mai departe. Nu cred că, până la urmă, cetățeanul consumator poate să iasă uh, câștigător. Uh, atunci când vorbim despre un maximum de suplețe, ei bine, eh, nici aici nu înțeleg foarte bine despre ce este vorba în această teză, în acest eh, concept. Trebuie să vedem exact ce, se, eh, ce înseamnă, care este înțelesul acestui concept. Ori realitatea din spatele acestei teze trebuie studiată și analizată și înțeleasă. Cred așadar că această idee a contractelor despre care vorbim trebuie să fie uh, un uh, lucru aproape, eu știu, bătut în uh, cuie. Uh, este vorba de niște indicații referitoare la volume și la prețuri și la durată. Și există categoric o formulă a calculării prețurilor care poate să stabilească evoluția prețurilor unor alimente și care are impact asupra costurilor de producție. Deci mi se pare foarte important să avem o durată cel puțin pe termen mediu, pentru că altfel nu avem o vizibilitate pe termen lung. Duratele, ă, contractele pe termen foarte scurt nu pot avea ă, rezultatele dorite. Ă, și prețul și procentajul poate fi revizuit, evident, deci, din acest punct de vedere, susțin ideea contractelor Uh, și în rezumat, această propunere vizând contractele uh, este bună, dar că trebuie să avem o flexibilitate mai mare și să încercăm să stabilim un echilibru în care să încercăm să favorizăm puterea de negociere a producătorilor. Deci, putere de negociere. Deci dacă ne punem uh, problema sau întrebarea referitoare la monopol sau la gvasi uh, monopol pentru uh, procesator sau pentru consumatori, atunci ne întrebăm de ce să nu permitem producătorilor care reprezintă partea slabă în acest lans să aibă și ei o putere de negociere mai mare în această negociere. Deci transparența uh, Uh, o transparență foarte mare, trebuie să ne adaptăm mai bine și mai rapid la, la, la piață. Uh, cotele, uh, din acest punct de vedere, pot să sufere oarecare critică din partea mea, pentru că dacă nu mai vorbim despre cote, trebuie să avem un control al volumelor și nu pe baza intervențiilor să scadem prețurilor Vreau să mai adaug de că ar trebui ca autoritățile publice să aibă un rol în acest proces de reglementare. Sau poate vorbim de o autoritate națională care să stabilească prețurile. Se vorbește despre un observator al uh, prețurilor, uh, dar aceasta ar putea să spună, iată, prețul nu trebuie să scadă sub acest uh, plafon, Eh, dar, cum ziceam, prețul poate să evolueze cum am arătat mai devreme. Deci rolul unei autorități publice și aș propune în acest sens un amendament eh, prin care să vorbim despre asigurarea eh, rolului unei autorități de reglementare prin intermediul Comisiei sau al autorităților din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Mark! Și acum Hayward. Mulțumesc. Și eu uh, uh, salut raportul lui James Nicholson, pe care îl găsesc uh, foarte interesant din multe puncte de vedere, în special în legătură cu această opțiune pe care e vorba să ofere producătorului să livreze mai multor procesatori. Și acest, apoi acest aspect legat de echilibru care trebuie să existe și să se bazeze pe tranzacțiile comerciale. Trebuie însă să fim foarte atenți dacă dăm mai multe uh, putere organizațiilor producătorilor să nu creăm o structură care este prea puternică. Eh, în, în aceste negocieri eh, trebuie, eh, putem să ajungem să includem producători care nu gândesc la fel. Și acest lucru, evident, se aplică și relațiilor dintre producători și procesatori. De aceea trebuie să avem o abordare echilibrată. De aceea cred că trebuie să includem un anumit procentaj în ceea ce privește stabilirea unui preț minim de către o autoritate, ei bine, aici riscăm să ne întoarcem la vechile politici de piață care nu ne-au permis uh, ca până la urmă să obținem niște prețuri mai bune pentru producători. De aceea, cred că raportul pune niște probleme foarte interesante. Și în ceea ce privește actele delegate, trebuie ca, neapărat ca, după 5 ani să se renegocieze pentru a se vedea și să se analizeze raportul comisiei pentru a vedea felul în care s-au petrecut lucrurile. Vorbesc de amendamentul 32, și trebuie să acordăm un mandat, dar unul limitat, pentru ca și noi să avem posibilitatea de a emite un aviz asupra situației și de a lua poziție, fără să lăsăm uh, totul la negocierea uh, comisiei. Cred așadar că trebuie să prevedem o durată de timp în care comisia negociază uh, și uh, apoi vorbim despre duratele contractelor trebuie să existe acea suplețe, acea flexibilitate referitoare la livrări, pentru că agricultorii trebuie să aibă posibilitatea să încheie de bunăvoie contracte. Nu trebuie neapărat să ne apucăm să-i obligăm pe toți să o facă. Ei trebuie să aibă dreptul de a încheia un contract dacă o doresc. Eh, trebuie să respectăm și agricultorii care nu țin neapărat să lucreze pe baza unui anumit tip de contract, ci doresc să-și negocieze singuri contractele. Oricum, Cred că vom avea o discuție foarte interesantă pe marginea acestui raport. Vom avea și amendamente. Totuși, cred că merge în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum eh, colegul Schmidt. Întâi domnul Hesling. Eu uh, sunt uh, raportor din umbră în numele grupului meu, dragi colegi. Există, într-adevăr, uh, poziții foarte divergente, să spun, cu privire la uh, acest produs și la structurarea piețelor pentru aceste produse. Dar mă bucur că nu putem vorbi despre o criză. Se spune acolo că prețul nu depășește acea creștere de 30 de centime. Am fost invitați să purtăm uh, un uh, dialog și suntem foarte încântați de acest lucru. Uh, ați vorbit despre Elveția. Poate că vom reuși să evităm problemele cu care s-au confruntat elvețienii. Poate că, eu știu, am putea învăța din experiențele lor. Nu știu dacă cea mai bună idee este să asigurăm un control foarte strâns al pieții. Această libertate uh, contractuală acordată uh, producătorilor. Mă întreb dacă uh, producătorii au sau nu posibilitatea de a încheia aceste contracte, pentru că atunci ajungem în situație de monopol. Trebuie așadar să existe alternative. Deci trebuie să ne întrebăm ce, o, ce oportunitate, ce ocazie de negociere există. Mm, uh, și mă gândesc, de exemplu, la uh, Danemarca. Trebuie să fie foarte clar că uh, producătorii și organizațiile lor trebuie să fie împuterniciți să acționeze pe piață. Eu uh, cred că acest lucru uh, nu este subliniat suficient în raport. Uh, problemele și realitățile de pe piață nu sunt, eu știu, abordate foarte bine când se vorbește despre acel procentaje. Nu credem că este cel mai bun pentru că foarte multe țări au uh, uh, capacitatea de producție concentrate în anumite întreprinderi. Credem, așadar, că competențele acestor cooperative trebuie sporite. Cooperativele din diversele zone și nu mă gândesc doar la uh, producătorii individuali, ci și la cooperative uh, care uh, pot să, aibă, să ajungă să aibă o deținere de o poziție de monopol, ceea ce nu este până la urmă în interesul tuturor producătorilor. În felul acesta, ecuația s-ar mai echilibra. Cât privește transparența de-a lungul lanțului de producție și de aprovizionare, e bine, asta este o chestiune esențială. Trebuie însă să știm foarte clar ce se întâmplă pe piață și organismul de supraveghere, de monitorizare trebuie să se asigure că, într-adevăr, mergem pe calea flexibilizării lanțului de aprovizionare. Apoi, în legătură cu cotele în uh, raportul domnului Nicholson, uh, este un argument care se tot repetă. Dar dacă uh, există o subaprovizionare, trebuie să ne asigurăm că până la urmă uh, oferta la nivel european este în echilibru, este bine echilibrată. Nu putem spune acum că cotele nu mai sunt bune deloc pentru că există o sub ofertă. Așadar, până la urmă, concluzia este următoarea. Înainte de 2014 va eh, trebui să ne ocupăm din nou de sectorul lactatelor și trebuie să începem să reflectăm serios încă de pe acum la ce vom face. Trebuie să gândim din vreme înainte de 2014 uh, cotele vor fi eliminate, întregul sector va fi uh, uh, afectat și trebuie să analizăm dinainte, așa cum spuneam, pentru că piața va fi afectată masiv. Mulțumesc! Poides. Chairman, thank you very much. <clears throat> I want to uh, thank Jim Nicholson for his report and express my uh... Mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, lui James pentru raport. Eu cred că aici uh, avem două probleme. Prima se leagă de dezechilibrul care a, apare între cerere și ofertă. Uh, întotdeauna a existat o supraofertă prețul de bază pentru uh, materia de bază plătit uh, furnizorilor este întotdeauna mai mic. Dar acest lucru este exagerat de uh, lipsa de echilibru de care este bucă, bucă producătorii, pentru că nu au capacitatea de a influența prețul sau relația dintre cerere și ofertă. În consecință, agricultorii sunt uh, cei care suportă prețurile și nu contribuie la alcătuirea lor. Apoi, agricultorii de a rare ori uh, colaborează, pentru că și în felul acesta își, of, își uh, refuză uh, posibilitatea de a interveni timpuriu în cadrul lanțului de, de producție și apoi orice altă marfă care prezintă o materie primă, reacția la reducerea prețurilor este aceea de a spori producția. Trebuie să o facă pentru că nu și-au creat o altă posibilitate, deci este singura reacție pe care pot să o aibă, să sporească producția care, până la urmă, nu rezolvă problema, ci o sporește. Așadar, e adevărat că salut raportul lui James, dar trebuie să fim foarte atenți în legătură cu ce se poate face. Și vreau să subliniez că aceste măsuri pot să ajute industria doar dacă ea este dispusă să se ajute singură. Și cred că una dintre cele mai mari probleme sau injustiții în felul în care funcționează contractele este că producătorii au obligații de furnizare fără să aibă niciun fel de asigurare cu privire la prețul care uh, va fi plătit. Uh, și uh, în felul acesta prețurile pot fi modificate de către cealaltă parte contractuală. Ceea ce înseamnă că Ehm, orice fluctuație de pe piață va fi transmisă și plătită direct de către producători care suportă toate riscurile în timp ce eh, procesatorii eh, nu eh, încasează decât beneficiile. Deci sunt de acord cu James cu privire la contractele, la clauza de exclusivitate, dar cred că, în realitate, opțiunile pe care le au agricultorii nu vor fi foarte Uh, foarte mari, pentru că nu foarte mulți procesatori vor fi dispuse, dispuse să încheie astfel de contracte. Deși nu îmi place să văd obligații în acest sector, totuși cred că trebuie să gândim un sistem uh, flexibil. Poate că uh, acesta, uh, mecanismul contractual poate să fie un mecanism bun pe termen uh, mediu. Dar, până la urmă, este o chestiune care ține de statele membre, pentru că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Și doresc, uh, în final, să-i mulțumesc lui James. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender konnte leider nicht von Beginn an dabei sein, aber ich kenne ja... Mulțumesc, domnule președinte. Nu eram în sală încă de la bun început, însă cunosc foarte bine raportul lui James Nicholson și vreau să-i mulțumesc pentru munca desfășurată, o muncă dificilă. Știu că nu e ușor să găsești o soluție, nu poți să găsești o soluție miraculoasă. Deci, dacă ar fi fost cazul, am fi putut să găsim o astfel de soluție, însă nu se poate. Câteva observații pentru James. Eu însumi sunt membru dintr-o al unei cooperative de produse lactate și primim laptele din partea peste 7000 de vaci de lapte și în momentul în care am încheiat contractele, în momentul în care prețul laptelui este scăzut și în momentul în care lanțul de distribuție uh, dorește un contract pe termen lung, dacă prețul este scăzut, Asta înseamnă că există o ofertă și că, deci, suntem obligați să vindem. Deci ei au puterea să ne impună anumite lucruri în negocieri. Ar trebui poate să prevedem o, un termen. Uh, am putea spune, spre exemplu, că până la data de sau într-un termen de, spre exemplu, șase luni, Uh, să fie un termen care să ne permită ulterior să fixăm un nou preț, să existe o, această capacitate de adaptare. Pentru că dacă se ajunge la un preț mai ridicat, contractul care este propus nu mai este bun. Uh, ar trebui, spre exemplu, ca după o perioadă de șase luni să putem încheia un nou contract dacă între timp situația a evoluat, s-a schimbat. Ideea fiind să avem posibilitatea de a negocia din nou. Pentru că în momentul de față prețurile sunt mai bune decât cele pe care le-am putea avea mai târziu, în septembrie. Și dacă încheiem acum un contract pentru o durată de un an de zile, nu mai avem nicio posibilitate de ajustare ulterior. De aceea eu aș fi preferat o durată de șase luni de zile. Uh, fără de care am fi supuși unei presiuni și nu am mai avea posibilitatea să și nici capacitatea, nici puterea de a negocia din nou și pe un picior de egalitate cu uh, ceilalți parteneri. Apoi, înainte, obiectivele erau foarte clare. Aveam un termen de 25 până la 26 de zile pentru a încasa plățile. Acum se ajunge la un termen de 40 de zile și constatăm cu cât perioada se prelungește, cu atât cooperativa trebuie să găsească o finanțare alternativă sau intermediară pentru a face față obligațiilor sale. Și pentru anumite produse, Uh, spre exemplu, lapte proaspăt, lapte uh, care trebuie consumat foarte repede. Dacă acesta nu este plătit decât după 60 de zile, mi se pare absolut ilogic. De aceea ar trebui să putem să cerem să nu se depășească data uh, limită de consum a produsului respectiv. Deci dat, uh, termenul de plată să nu fie mai lung decât uh, Uh, data limită de consum a produsului respectiv. Pentru că nu ar fi uh, logic să primim banii la câteva săptămâni sau poate luni de zile pentru un produs care a fost deja consumat de foarte multă vreme. O altă observație. În ceea ce privește cooperativele, noi cerem agricultorilor, pe de o parte, să se organizeze și în momentul în care aceștia se organizează și formează o cooperativă, atunci le reproșăm faptul că dețin un monopol. Deci vedeți că e oarecum contradictoriu. Dacă e vorba de o cooperativă uh, de producători, aceasta trebuie să aparțină 100% agricultorilor și să apere 100% interesele acestora în momentul în care se încheie contracte. Și uh, Uh, producătorii să fie cei care să poată lua anumite decizii. Deci e vorba de o asociere, o, o, o organizație a producătorilor. Și dacă această structură nu funcționează, proprii săi membri sunt cei care au o, o putere de decizie. Sunt cei care au posibilitatea de a alege uh, de a numi anumite persoane în posturile de conducere. Deci trebuie să vedem cum anume sunt organizate aceste cooperative pe modelul asociațiilor de producători? Are cuvântul doamna Patrau Neveș. Obrigada. Eu começo também por felicitar o colega Nicholson pelo seu... Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul Nicholson pentru munca depusă. Eu sunt uh, de părere că propunerea Comisiei nu ne permite prea multă marjă de manevră. Cu toate acestea, cred că se merită să insistăm totuși asupra, asupra anumitor aspecte care ar putea eventual modifica propunerea comisiei, care mie deocamdată mi se pare destul de nemulțumitoare și de altfel mă și îndoiesc de eficacitatea unei astfel de propuneri din partea Comisiei ca un răspuns global în fața unei probleme cu care se confruntă sectorul lactatelor. Eu cred că nu putem să facem față în momentul de față la, la dispariția cotelor. E o situație dificilă. Raportul prezintă uh, dispariția cotelor ca fiind ceva gata hotărât, gata realizat, dar nu este cazul, pentru că, în fond, ce avem? Avem o propunere din partea Comisiei ca o posibilitate alternativă, însă mai întâi trebuie să vedem dacă această pro- propunere este cu adevărat o alternativă viabilă și dacă nu cumva uh, poate am ajunge la concluzia că de fapt nu e neapărat cazul. Comisia a făcut o propunere, însă nici ea nu este prea mulțumită de propria sa sugestie, pentru că prevede deja pentru 2014 o revizuire a întregului sistem. Și poate că ar fi bine să avem posibilitatea să evaluăm rezultatele propunerii pe care o discutăm acum, să evaluăm rezultatele la fața locului, pe teren și astfel în 2014 prin evaluarea făcută, prin evaluarea uh, realizată, să ne punem din nou întrebarea în uh, fine, care este cea mai bună metodă de a rezolva problema cu care se confruntă acest sector de activitate. De aceea eu sunt de părere că trebuie să dăm dovadă de mai multă prudență și să nu fim chiar atât de categorici precum în amendamentele 6, 12 și 28, care mie mi se par mult prea îndrăznețe. Ar trebui poate să avem o atitudine mai prudentă, mai reținută, și, într-adevăr, să luăm foarte în serios această posibilitate de revizuire în 2014. Ceea ce ne prezintă Comisia uh, e un document care lasă deoparte situația distribuitorilor lanțului de distribuție și știm că dacă se elimină acest, acest segment, atunci documentul nu poate fi unul bun Uh, ci e un document insuficient. Și iată deci un motiv în plus care, de fapt, merge în sensul acesta, și anume că nu prea am eu încredere în documentul Comisiei. Nu sunt convinsă că o astfel de metodă poate rezolva problema sectorului lactatelor și nu sunt convinsă că, pe termen lung, sectorul se va dezvolta în mod durabil în toate statele membre. Deci faptul că se lasă deoparte segmentul acesta al lanțului de distribuție și nu ni se propune o soluție pentru acest segment, uh, ar trebui să fie un fel de semnal de alarmă, iar raportorul ar trebui să insiste foarte clar asupra acestui lucru și anume ca acest segment să fie inclus în document. Nu putem accepta propunerea uh, comisarului care spune că, e bine, acest uh, segment nu ține de competența sa. Nu, haideți să dăm dovadă de creativitate. Trebuie să găsim o, o modalitate, o metodă de a interveni în așa fel încât segmentul distribuției să fie de asemenea integrat, implicat în soluțiile pe care ne dorim să le găsim pentru acest sector de activitate, eventual prin uh, organizațiile interprofesioniste sau, eu știu, se pot găsi anumite modele ce pot fi aplicate, modele luate din alte sectoare de activitate, anumite organisme de concertare socială și care se pot transpune pentru această filieră a lactatelor. Și de altfel, distribuția este un segment destul de uh, important. Dacă el lipsește din documentul propus de comisie, atunci nu văd prea bine cum am putea să ajungem la un rezultat uh, coerent. În același timp, trebuie să insistăm la uh, asupra unui aspect și anume să avem un observatoriu care să se ocupe de modul în care sunt fixate prețurile. Uh, trebuie să vedem când cresc prețurile, în momentul în care acestea cresc, oare să creșterea este proporțională uh, uh, și se repercutează în mod proporțional și în celelalte segmente ale lanțului. Uh, știm, spre exemplu, că există o creștere a prețului la cereale, la uh, motorină. Acestea se repercutează asupra prețului de producție în mod semnificativ. Însă nu știu dacă se prevăd compensații, dacă se prevăd uh, Uh, anumite sume care să poată compensa, fonduri care să poată compensa o astfel de creștere a uh, prețurilor. Uh, nu putem afirma acest lucru pentru că am senzația că se întâmplă exact pe dos. Există din ce în ce mai mulți producători care pur și simplu preferă să abandoneze acest, această activitate economică. Tocmai din această cauză și aș dori să vă atrag atenția asupra Uh, contractelor sau, mă rog, aș spune soluției contractelor. Trebuie să înțelegem un lucru, și anume că poate că această soluție a contractelor este adaptată, corectă și coerentă pentru anumite state membre, însă ea nu se poate aplica în mod identic la toate statele membre. De aceea Uniunea Europeană are datoria de a prezenta soluții suficient de flexibile, în așa fel încât toate statele membre să le poată utiliza. Există diversitate de situații în statele membre. Nu putem pune accentul doar pe anumite cazuri și nu pe altele. Se vorbește despre contracte. Dar ce fel de contracte? Contracte pe bază voluntară? Asta înseamnă că unii vor accepta, alții nu vor accepta. Și, de fapt, cum acest lucru va schimba situația? Pentru că există deja state membre care încheie anumite contracte și altele nu. Și atunci, care sunt schimbările? Vom discuta despre ce? Despre volum, despre termene, despre durată? și de ce să discutăm despre asta? Pentru că știm foarte bine că, în, în, uh, așa cum spunea și domnul Desa din Aon, în ceea ce privește durata, termenele, nu vom reuși să ajungem la un consens general între producători și industrie. Uh, există termene foarte lungi pentru contracte, însă cui convine acest lucru? Știm că există o volatilitate a prețurilor, deci, sincer vă spun, mie îmi vine foarte greu să înțeleg toate aceste aspecte și pot să vă spun, spre exemplu, că în cazul, da, domnule președinte, voi încheia curând, nu cred că am vorbit mai mult decât ceilalți colegi care au luat cuvântul înaintea mea. În fine, în cazul Portugaliei, 70%, domnul președinte spune că a pierdut noțiunea timpului. În fine, 70% din uh, cantitatea de lapte este pur și simplu livrată aceleiași industrii. Într-adevăr, există cooperative care acționează într-un sistem de monopol. Se vorbește despre această aterizare lină. Nu știu dacă ea va fi posibilă peste tot, însă avem datoria de a uh, amortiza oarecum uh, șocul, în așa fel încât să prevedem, spre exemplu, compensații pentru anumite tipuri de investiții și așa mai departe, pentru că există agricultori care sunt foarte, foarte îndatorați, iar pentru ei e nevoie de măsuri specifice, uh, măsuri specifice și pentru regiunile defavorizate, acele regiuni care depind doar de producția de lapte. Iată, mă voi opri aici, am vorbit uh, mult, însă vroiam neapărat, țineam neapărat să intervin pe acest punct. În continuare, domnul Alves. Eu gostaria de dizer que... Da, vă mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe James Nicholson pentru munca sa. A fost o sarcină destul de dificilă, știu că nu e o problemă ușoară. Regulamentul vorbește despre relațiile contractuale în sectorul uh, produselor lactate și al laptelui, dar este adevărat că, de fapt, analizăm relațiile dintre producători, uh, agricultori și industrie. Deci e vorba de lapte. Nu știu dacă propunerea se concentrează neapărat pe produse lactate, deci nu e o soluție completă. În ultimii ani am lucrat cu o cooperativă, una de prelucrare, care reunește 11 întreprinderi și organisme diferite și am analizat producția, am plătit producătorii, furnizorii, am negociat contracte cu distribuitorii dacă privim uh, cifrele din perioada iunie-decembrie, 31,9% la prețuri, dar prețurile au crescut cu 40%. Cartea cu 3,7% și laptele cu 4%. Deci vedeți că pentru a avea măsuri adresate în special sectorului de lactate, trebuie să ținem seama de aspectele de producție. Dacă analizăm acum piețele, prețul pentru lapte este identic cu cel de anul trecut. Deci, vedeți că ne confruntăm cu o problemă care se referă la creșterea enormă a costurilor de producție, dar prețul rămâne stabil la consumator. Deci avem o marjă de 30%, o marjă de profit de 30% în perspectiva consumatorilor și trebuie să ajustăm distribuția profitului. Acum, distribuție și profit și ofertă. Dacă privim contractele, și contactele din, cu industria, totul arată bine, dar avem o problemă cu reglementarea lor și asigurarea plății unor prețuri corecte pentru a garanta reușita în viitor. Nu cred că raportul acoperă totul foarte bine. Nu știm ce se va întâmpla în momentul în care cotele de lapte nu vor mai fi valabile. Nu știm ce se va întâmpla în viitor odată ce acest sistem uh, se elimină. Poate că uh, și contractele permit uh, o anumită reglementare a prețurilor, dar nu arată ce se întâmplă cu diversitatea ale Uniunii Europene. Și trebuie să abordăm această problemă. Poate nu prin raportul de față, dar odată ce uh, deschidem discuția cu privire la această problemă, trebuie să o analizăm în viitor. Dacă analizăm sectorul, factorii de producție, avem nevoie de o abordare care să țină seama de tot pachetul. Mulțumesc. Continuare are cuvântul domnul Aylward. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut acest raport și să-i, uh, să-l felicit pe domnul Nicholson pentru elaborarea sa și să-i mulțumesc pentru predispoziția de uh, a se întâlni cu grupurile care uh, au fost interesate de acest raport. În ceea ce privește contractele și problema laptelui, mă bucură felul în care evoluează lucrurile, iar uh, Lucrurile sunt în conformitate cu ceea ce se întâmplă în Irlanda. Cred că aceste contracte vor oferi pieții stabilitate și Totodată aș dori să întreb ce efecte ar putea să aibă aceste dispoziții asupra legii competiției și pieții interne. Legătura cu transparența și inteligența pieței Cred că adevărata dificultate cu care ne confruntăm aici, și chiar și Comisia a recunoscut acest lucru, e că e dificil să prevedem ce se va întâmpla pe piață și cred că avem nevoie de un sistem de alertă timpurie, dacă este posibil. E un lucru pe care trebuie să-l analizăm cu atenție. De asemenea, cred că trebuie să analizăm experiența anului 2009 și să analizăm situația actuală. Deși știu că pe termen scurt piața arată bine, nu avem mijloace de asigurare uh, pentru a evita repetarea crizei din 2009 și vă imaginați ce se poate întâmpla. În 2009 aveam o plasă de siguranță de 20 de cenți cu o limită pe producție și anume cota. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista asemenea limită de producție în viitor. Cred că trebuie să uh, recunoaștem că avem prea puține instrumente dacă ar apărea o criză similară. Apoi trebuie să vedem care sunt șansele de a exista o asemenea criză și, din nou, analizând situația din țara mea, eu cred că uh, există o dorință de a ne grăbi puțin în ceea ce privește producția. Și privind înapoi la privind în viitor, în perioada 2011-2015, Deși raportul nu acoperă această perioadă, vedem care e situația dificilă din punct de vedere economic, situația împrumuturilor bancare și mi-e teamă de o supra taxare de 28,5 în țara mea și anul acesta lucrurile se vor schimba, la fel și, uh, schimbarea continuând și în 2012 și după aceea. Totodată, cum în Europa cotele sunt de 7-8%, poate Comisia ar putea găsi o oarecare flexibilitate. Știm cu toții că cererea este foarte mare, dar dacă cererea este foarte mare, atunci oferta va crește și ea și aș dori să văd uh, care, sunt impactul, care este impactul uh, închirierii pământului și costurilor asemănătoare, precum și uh, evenimentelor internaționale care ne afectează cel puțin indirect, dacă nu direct. Cred că ar fi bine să ținem seama de faptul că costul producției laptelui este astăzi de patru ori mai mare decât în 2009 adică ne costă 28 de cenți să producem un litru de lapte. Deci, ce măsuri putem adopta în perioada intermediară? Comisia ne va spune că ei sprijină un sistem voluntar, dar dacă acest lucru se întâmplă, producția va crește imediat, deci nu există un răspuns clar. Sar, uh, James a vorbit despre aterizarea lină, dar uh, trebuie, e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Comisia trebuie să analizeze perioada 2011-2015 și dincolo de această perioadă și, în sfârșit, deși în raport nu se menționează, mai devreme sau mai târziu, trebuie să recunoaștem puterea uh, comercianților care beneficiază, care profită întotdeauna de toate avantajele care li se oferă. Mulțumesc, domnule președinte. Mai sunt încă șapte colegi care doresc să ia cuvântul și am depășit deja cu foarte mult timpul dedicat dezbaterii, după care cu siguranță va trebui să intervină și comisia. Urmează domnul Smith. President, thank you. I, I will Domnule președinte, vă mulțumesc. Eu voi fi foarte scurt ca să compensez uh, timpul celorlalți colegi. Îl felicit pe James uh, Nicholson pentru raportul său sunt foarte multe lucruri de admirat în acest raport și prea puține lucruri neplăcute, dar, într-adevăr, sunt mai multe elemente legate de structura și de infra, infrastructura prelucrării laptelui și avem multe de făcut până la remedia toate problemele. Dar ideea pentru mine, ca avocat, este uh, structura juridică a acestui sector care mă Uh, îngrozește și nu ne, put- nu ne putem aștepta la rezultate dacă nu avem un demei juridic corect. Eu, din partea mea, aș spune că aceste contracte trebuie să fie obligatorii și dacă nu, uh, nu văd de ce cooperativele ar fi scutite. Deci este o chestiune fundamentală, dar clară, care dă transparență și responsabilitate pieței și nimeni care acționează cu bună credință nu are de ce să se teamă de pe urma acestor contracte. Deci, uh, caracterul lor obligatoriu nu are ce să aducă negativ. Vis-a-vis -vis de uh, nevoia de date mai credibile, uh, trebuie să vă spun că această comisie a avut inițiativa acum câțiva ani să, creează un, să creeze un observator european al prețurilor și al marjelor. Este un, pilot, este un proiect pilot care există, dar a fost o inițiativă prea puțin iubită și dacă am relua această um, discuție, poate am putea avea o clarific, claritate mai mare, dar oricum este un raport excelent. Are cuvântul în continuare domnul Gutierrez. Sí, muchas gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, voi încerca să fiu foarte succint. Doamna Patrao Neves spunea că poate că acest raport, această inițiativă, această propunere nu ar fi suficientă. Uh, pentru că nu conține tot ceea ce este necesar pentru a îmbunătăți puterea de negociere a producătorilor noștri în uh, lanțul alimentar. Eu aș dori să fac câteva observații pe marginea raportului lui James Nicholson. Mai întâi, aș dori să subliniez o îngrijorare, aș spune mai degrabă personală, uh, referitor la 126 bis, aliniatul 5. În acest uh, articol se introduce o excepție pentru autoritățile naționale competente uh, Uh, în așa fel încât să poată exista posibilitatea de a limita puterea de negociere a producătorilor pentru a se evita uh, vreo distorsiune pe piață. Sincer, această prevedere pe mine nu mă convinge, nici în propunerea comisiei și nici în propunerea domnului Nicholson pentru că mi se pare o greșeală să lăsăm atât de multă marjă de interpretare în uh, seama autorităților naționale, pentru că știm foarte bine că ceea ce fac autoritățile naționale de com, uh, competente este să interpreteze. Și știm că de multe ori interpretarea este foarte diferită de la un stat membru la altul. Și atunci acest lucru ar duce la apariția unor disparități foarte uh, flagrante în piața internă și se pot pierde posibilități și oportunități, asta în funcție de interpretările pe care le poate avea uh, le pot avea autoritățile competente. De aceea cred eu că ar fi mai bine să înlăturăm acest aliniat sau în orice caz să încercăm să punem anumite, uh, să, să definim care sunt motivele sau cazurile în care ar putea exista anumite limite ale puterii de negociere. Apoi, statele membre cele care optează pentru obligativitatea contractelor, e bine, ar trebui să vedem în ce fel producătorii pot interveni. Cum anume? Pentru că dacă ar trebui să acționăm pe fondul problemei. Uh, trebuie să vedem care este lanțul de valoare creată. Și acest lucru ar putea duce la un moment dat la o povară birocratică deosebit de mare, uh, pe care anumite state membre nici măcar nu ar putea să le asume și care nu ar duce cu siguranță la o, mai, la o bunăstare sporită a producătorilor. De aceea, intenția noastră este să simplificăm lucrurile, să simplificăm uh, procedurile administrative, să simplificăm birocrația. De asemenea, un alt aspect, și domnul uh, Marc Tarabella vorbea despre acest lucru la amendamentul 17, Uh, nu văd de ce această limită de 33% trebuie să se transforme în acest amendament într-o limită de 20%. Pentru că a, dacă facem acest lucru, atunci n-ar mai avea niciun sens să ne dorim în același timp să întărim poziția de uh, negociere a producătorilor. Eu cred că această limită de 33% era doar o cifră, o cifră consensuală la nivel de Consiliu, după multe dezbateri și după negocieri destul de aprinse, Însă nu știu care există vreo, vreun motiv întemeiat de, pentru a modifica această cifră. De aceea îmi pun întrebări. Și în final, cred că într-adevăr ar trebui să îmbunătățim modul în care definim organizațiile acestea de producători în contextul documentului propus de către comisie, iar în acest sens, cred că definiția ce ne-a fost prezentată este mult prea generală și am putea poate să introducem o definiție asemănătoare cu cea din articolul 126 din uh, versiunea uh, de conciliere, care spune foarte pe scurt că asociațiile de producători trebuie să fie cele care sunt constituite din producători la inițiativa lor proprie și care își fixează obiective concrete uh, Uh, și există aici o listă întreagă uh, ce a fost preluată în, uh, în document. Poate că ar fi bine să utilizăm această bază pentru a putea introduce această definiție și în textul domnului Nicholson. Stefan Lefol. Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais dire... Eu o să fac ca toată lumea, o să spun că sunt, voi fi succes, dar uh, văd că nu întotdeauna se și întâmplă așa. James, ai lucrat excelent, trebuie să te felicit, dar există o problemă majoră în această dezbatere, că nu știm să uh, subliniem ceea ce vrem să apărăm competitivitatea, industria sau uh, lupta împotriva volatilității prețurilor pentru producători. Dacă nu alegem, vom avea un raport care nu va prezenta nicio soluție nouă pentru agricultori. Aceasta este problema, iar raportul, astfel cum e astăzi și propunerea Comisiei de astăzi, nu reprezintă o soluție clară pentru producători. Toată problema este acolo. Dacă vrem să fim clari, trebuie, sigur, să nu revenim la, uh, asupra celor 33%. Posibilitatea de contractare este indispensabilă trebuie chiar să vedem dacă putem merge mai departe. 2. Durata contractului, mai ales în ceea ce privește prețurile, dacă vrem să protejăm uh, producătorii, tocmai uh, fluctuațiile prețurilor reprezintă problema. Deci durata și prețurile din contract trebuie stabilite pe o perioadă suficientă pentru a evita această fluctuație a prețurilor. Și 3. Cu privire la cotele de lapte, suprimarea acestora, dincolo de orice problemă, va reprezenta o problemă majoră pentru uh, zonele cu dificultăți și trebuie reguli contractuale clare pentru zonele de munte și pentru zonele specifice pentru a proteja producția de lapte, care până acum a fost protejată de cote, dar după 2015 nu va mai fi. José Bouvet. Alors, euh... José Bouvet. Și eu o să spun că James a încercat să lucreze cât de bine a putut, plecând de la un text prost al comisiei. Deci este dificil să lucrezi bine când, ai, când pornești la ceva ce nu e bun. De ce nu e bun? Pentru că astăzi ne aflăm într-o situație catastrofală. Din 2009, la nivel global, nimic nu a evoluat. Numărul producătorilor continuă să scadă, și nu doar uh, producătorilor mici sau mijlocii, ci și mari exploatații întrerup producția, care avea un milion sau două milioane de litri de lapte ca și cotă și care își încuie porțile pentru că nu mai pot să-și acopere cheltuielile. Deci e vorba de o problemă structurală. Această situație va duce la o concentrare și mai mare a exploatațiilor, care va crea situația imposibilă de reluare a uh, exploatațiilor agricole de către tineri, lucru imposibil pentru că costurile vor fi prea mari. Deci dacă vrem să distrugem producția de lapte, vom face exact ceea ce face Comisia cu această recomandare. Contractele ca ieșire din criză nu e un lucru real. Contractele sunt pentru industrie astăzi, nu pentru producători. Se face totul pentru a proteja industria în aceste contracte. Nu există obligații ei sunt cei care vor hotărâ, iar organizațiile de producători se găsesc cu o capacitate de negociere foarte redusă. În același timp, o parte a industriei nu este nici măcar supusă acestor restricții, e vorba de cooperative, și, în multe situații, cooperativile pot să fie mai rele decât întreprinderile private și nu trebuie să facem diferența între privat și cooperative. E vorba de aceeași logică industrială și adesea lucrurile sunt chiar mai rele. Cred, deci, că astăzi trebuie, în primul rând, să spunem clar că sfârșitul cotelor nu este uh, imposibil de avut în vedere și trebuie să vedem cum stau lucrurile în, după 2015. Dar înainte de această dată trebuie să reluăm dezbaterea. 2. Producătorii nu vor avea uh, viitor dacă nu garantăm prețurile indexate în funcție de costul materiei prime. S-a spus acest lucru și dacă nu există transparență, uh, în distribuție și transparența procesatorilor, lucrurile nu se pot schimba. Am votat acest lucru în cadrul raportului privind lanțurile alimentare, deci trebuie ca ceea ce Parlamentul a votat să fie integrat în noua propunere care se va elabora. Prin urmare, cred că Trebuie să-mi exprim temerea pe care o am astăzi cu privire la această situație și nu trebuie ca avizul Parlamentului să uh, consolideze inegalitatea dintre producători și prelucrători. Are cuvântul în continuare domnul Egniu. Couple of points, Jim. Um... Câteva aspecte, Jim, și uh, știu că uh, unii dintre colegi uh, doresc să consolideze poziția producătorilor. Dar, atenție, aceste uh, procese pot să favorizeze pe unii dintre ei uh, și să consolideze poziția celor care uh, a prelucrătorilor. Și în industria Oler situația este asemănătoare, deși ușor uh, diferite. Ce se întâmplă de fapt? Ni s-a oferit gestionarea uh, ofertei în loc de reducerea prețurilor. Asta înseamnă că uh, trebuie să, ca mm, păsările să producă mai multe ouă pentru a păstra uh, prețul. Și în felul acesta se încurajează, ca să zic așa, disciplina loialității și uh, producătorii trebuie să reacționeze la această disciplină pentru că în felul acesta o să ajungă să producă, uh, să stoarcă laptele din acest sistem, la fel cum facem noi cu ouăle. În continuare are cuvântul doamna McGuinness. Uh, thank you, Chairman, and I Mulțumesc, domnule președinte, și o să încerc să fiu subcintă. Mulțumesc regim, Jim pentru acest raport. Excluderea cooperativelor, cum se arată la amendamentul 16, putem uh, sprijini. Dar mă frământă mai degrabă amendamentul 29 și cred că l-am putea discuta mai mult. Uh, mi se pare inevitabil că dacă Uh, cooperativele nu încheie uh, contracte, situația lor va deveni uh, inevitabil mai proastă. Cred că trebuie să asigurăm într-adevăr un echilibru al ofertei și am discutat acest lucru și cu agricultorii pe care i-am întâlnit. Trebuie să știm că după dispariția cotelor, datorită faptului că nu pot să sporească producția, nu înseamnă că nu ar trebui să o sporească. Se pare că încercăm să reinventăm un mecanism care să producă același rezultate ca și re, mecanismul cotelor, dar fără să aibă aceeași rigiditate. Și s-ar putea ca mecanismul contractelor să facă acest lucru. Trebuie însă să spunem producătorilor că există un risc. Dacă toată lumea crede că dacă riscurile cotelor se îndepărtează, uh, lucrurile vor merge perfect. Dificultatea producătorilor este următoarea. Chiar dacă există uh, un echilibru, tendința este de a spori oferta. Uh, este un echilibru foarte, foarte delicat atunci când vorbim despre lanțul de aprovizionare. Și contractele trebuie într-adevăr să facă parte din soluția cea bună. Trebuie să vorbim, să discutăm cu producătorii și să vedem exact care este acest echilibru al pieței și trebuie să o facem indiferent de procesul care implică sau nu cooperativele. Cred că se accentuează prea mult relația dintre producători și procesatori în raport. Cred că trebuie, într-adevăr, să analizăm întregul lanț de aprovizionare până la uh, comercianții cu amănuntul. Uh, Comisia subliniază foarte mult uh, dorința de a consolida organizațiile producătorilor uh, și mai se accentuează mai puțin la celălalt, uh, slăbiciunile la celălalt capăt al lanțului. Se pare că nu rostim prea des aceste cuvinte, cum să întărim uh, puterea comercianților cu amănunțul. Trebuie să fim atenți, pentru că dacă nu găsim o soluție bună, va apărea o nouă criză în sectorul lactatelor. Uh, cererea va crește uh, și întregul echilibru se va distruge. De aceea, cred că raportul este categoric un pas pe, în direcția cea bună, dar este nevoie de o discuție mai bună și mai uh, directă cu privire la situația în care se vor afla agricultorii în absența mecanismului de cote. Pentru că uh, altfel uh, producătorii individuali vor ajunge să suporte costuri uriașe. Deci cred că nu vor fi foarte multe amendamente, dar mă frământă problema cooperativelor referitoare la cele care apar în acele amendamente, cât și consecințele asupra pieței interne în sectorul lactatelor. Thank you, Mr. Chairman. I would like to speak about two problems. Mulțumesc, domnule președinte. Două uh, probleme legate de uh, agricultorii din uh, țara mea și cu care m-am consultat. Doresc în primul rând să mulțumesc raportorului uh, pentru faptul că uh, multe dintre amendamentele au fost considerate mai clar decât cele făcute inițiale comisie. Totuși, există niște considerațiuni referitoare la amendamentul 29 privitor la contracte. Agricultorii noștri consideră că ar fi bine ca statul membru să aibă puterea de a decide cu privire la aplicarea obligatorie sau neobligatorie a acestui mecanism de contractare. Pentru că um, modelul de contract pe care îl avem din 2008 cu privire la contractele de cumpărare-vânzare ar putea fi folosit pentru a structura relațiile uh, contractuale. Este un model de succes. O altă problemă pe care o consideră agricultorii se referă la uh, aceste procentaje diferite, vorbim de 33%, 70%, 20%. Ei bine, Eh, considerăm că eh, eh, țările au, anumite țări au nevoie de oarecare exceptare. Noi suntem o țară mică și trebuie să fim în măsură să concurăm pe piața regională. Acel plafon de 75% care figurează în raportul domnului Nicholson, articolele 21, 26 aliniatul 2, și mă refer la propunerea 2019. E important aici să înțelegem cât de mare uh, a fost uh, marja pentru a calcula cum se calculează acest lucru um, în funcție de media producției de lapte? Și se pare că aici diferența a fost neglijabilă. Când vorbim despre propunerea referitoare de la procentajul de 20%, e bine, aceasta ar putea fi susținută doar dacă uh, derogările propuse de către Parlamentul European s-ar aplica statelor membre mici deocamdată trebuie să continuăm să studiem această problemă, pentru că nu este clar cum se va aplica el în, uh, ea în Letonia. Mulțumesc. În continuare am să dau cuvântul domnului Holgar din partea Comisiei Europene, pe care îl rugăm să fie cât se poate de succint. Mulțumesc. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, I can see from the debate... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, constat într-adevăr că această propunere se bucură de foarte mult eh, interes. Evident că propunerea nu poate să răspundă la toate problemele cu care se confruntă sectorul lactoatelor. Nu și-a propus acest lucru și nu stă în puterea eh, comisiei să o facă. Unii spun că trebuie să facem în așa fel uh, încât uh, până la urmă să acordăm rolul uh, primar prim pieței. Este Eh, sigur că și pentru piață trebuie să există anumite măsuri eh, de garanție, acea aterizare lină. Eh, trebuie să vedem toate aceste lucruri în contextul situației în care cotele dispar pentru a gândi niște mecanisme și niște instrumente suplimentare capabile să acordă putere negociere sporită producătorilor. Am identificat faptul că producătorii se află într-o situație slabă, dezavantajată, în special atunci când negociază cu producătorii din sectorul privat și ei fac parte însă din uh, cooperative. Este adevărat că uneori este vina lor dacă nu se asigură, dacă nu fac în așa fel încât să se asigure că conducerea cooperativei uh, face, este, este atentă și dacă nu este așa trebuie să-i schimbe pe acei conducători și șefi. Deci se pune mereu problema de ce punem întotdeauna cooperativele la același nivel sau în aceeași barcă uh, cu ceilalți. Dar nu este adevărat, pentru că scopul acestei propuneri este aceea de a, a oferi posibilitatea celor care nu fac parte din cooperative uh, să creeze organizație de, sau asociere de producători ca o excepție la uh, regula privind concurențe pentru a negocia prețul, lucru care a fost interzis până acum de legea concurenței. Eh, cooperativele se bucură de un regim special conform acestei legi, deoarece ele, se, ele obțin ceea ce se numesc câștiguri de uh, eficiență. Organizația producătorilor ar trebui să fie considerată ca un prim pas în direcția cooperativei, pentru că doar dacă se organizează într-un fel sau altul, uh, într-un prim pas ca organizația producătorilor pe o perioadă limitată de timp, așa cum am propus în propunere și nu uh, în caracter permanent, ci doar ca să încurajăm organizațiile producătorilor să meargă pe calea cooperativei, fie uh, pentru a avea diverse uh, dotări, eu știu, tractoare și mai departe, sau să meargă și mai departe și să devină procesatori. E, și aici apare neînțelegerea. S-a sugerat că prețul către producător trebuie e, ajunge să meargă întotdeauna mai jos decât prețul de bază. Se poate întâmpla e, în situația în care e, se oferă unui procesator de, eu știu, lapte și produse lactate. Aici vorbim despre prețurile de bază, dar uh, Ehm, un producător actual trebuie să, fie, să inoveze și să aducă o valoare adăugată. Dacă nu obține un preț mai bun pentru, pentru produsele sare și pentru a aduce un beneficiu membrilor săi. Așadar, există o diferență foarte mare în Europa între uh, între procesatorii din Europa și de aceea spuneam că direcția cea bună este cea a organizării. Apoi, mai, uh, s-a mai discutat și procentajul. Noi am sugerat 33% ca un fel de echilibru foarte pragmatic între o anumită putere de negociere uh, și evitarea unei poziții de quasi monopol pentru organizațiile uh, producătorilor. Deci avem aceste garanții cu privire la, la concurență. Asta este o măsură bună pentru că, în general, producătorii de lapte sunt slabi. Dar, într-o anumită situație, dacă se organizează, pot să devină foarte puternici în comparație cu micii producători. Și, în cazul acesta, autoritățile din domeniul uh, concurenței trebuie să poată interveni. Probabil că vorbim despre o excepție în anumite state membre, dar oricum este vorba de o garanție ce trebuie să existe. Trebuie să mai insistăm asupra faptului că aceste contracte trebuie negociate liber, uh, fără termene minime, maxime. Uh, statele membre nu trebuie să poată să impună un uh, termen minim sau maxim al contractelor. Acest lucru trebuie negociat în deplină libertate și asta deoarece într-un caz, într-o situație, poți să favorizezi cumpărătorul, într-o altă situație poți să favorizezi, favorizezi vânzătorul. Deci contractele trebuie negociate liber. Se mai poate întâmpla să există și oarecare interferență cu regulile care guvernează funcționarea cooperativelor și au reguli diferite. Nu le privesc exclusivitatea, adică poți să devii membru al cooperativei mele decât numai dacă îți livrezi întreaga cotă poartă către noi, pentru că în felul acesta nu vei putea să vinzi și concurenței. Nu trebuie să intervenim în această negociere liberă și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Teoretic este posibil ca un membru al unei cooperative să uh, se organizeze într-o organizație a producătorilor și să ne negocieze cu acea cooperativă sau cu procesatorul privat, cu condiția ca regulile eh, cooperativei să nu excludă această posibilitate. Dar noi aici nu trebuie să ne apucăm să introducem noi reguli care interferează cu felul în care funcționează eh, cooperativa conform regulilor și care sunt făcute de membrii cooperativei respective. Trebuie să mai subliniem și faptul că poate să fie adevărat și aici sunt de acord că o problemă foarte serioasă se găsește în desfacerea cu amănuntul. Dar procesatorii nu negociază cu ei, ci negociază cu proprii uh, producători sau cu cooperativele. Dar dacă uh, cooperativa își face treaba bine și obține un preț corect. Atunci o să avem un preț corect și la nivelul desfacerii cu amănuntului și la consumator. Dacă zicem, uh, ok, hai să facem un uh, control al volumului de producție sau al prețului, nu în felul acesta vom obține cea mai mare, cel mai mare profit din uh, întregul lanț de aprovizionare din acest sector. Trebuie așadar să insistăm că este vorba doar de un pas în direcția întăririi puterii de negociere și nu e vorba de vreo soluție uh, miraculoasă. Este foarte clar că, având în vedere diferența uh, de punctelor de vedere, uh, atât aici în Parlament cât și la nivelul uh, Consiliului, uh, nu vom ajunge foarte urând la o propunere unitară. Uh, sigur, pot să și despre observatorul uh, prețurilor, uh, controlul, actele delegate, uh, dar nu cred că este momentul cel mai bun. Vreau să invit uh, uh, parlamentarii să vină cu amendamente, le vom studia și le vom asculta cu mare atenție și vom continua de acolo mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hölgard, iar acum îl rog pe Jim Nicholson să intervină din nou și să tragă Zi, moi mais on change de commissaire, mais c'est dommage que de temps en temps. Domnul Tarabela, e păcat că se schimbă comisarul, dar nu se schimbă și funcționarii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au adus contribuții. Cu siguranță, subiectul este unul foarte interesant pentru foarte mulți colegi. Uh, dacă e să ne uităm la numărul de persoane care au luat cuvântul și timpul alocat acestei uh, dezbateri. Vedem că e un subiect important pentru foarte multe uh, regiuni din Europa. Și doresc să mulțumesc lui José Bove pentru că a spus că am făcut o treabă bună plecând de la un document prost. Deci, dacă mi se va reproșa vreodată că am făcut o, o treabă proastă, mă voi ascunde în spatele textului comisiei și voi spune că am plecat de la un text prost. În fine, Știm că acum a venit momentul amendamentelor și cu siguranță voi colabora cu raportorii din umbră pentru a încerca să găsim un consens. Uh, într-adevăr, când am propus această cifră de 20%, Uh, am făcut-o oarecum provocativ, uh, însă sunt convins că adevărul e undeva la mijloc, că poate ar trebui să privilegiem o cale de mijloc, eventual un procent de 25% sau ceva asemănător. Mulți colegi au spus că ne înșelăm, că va fi un dezastru pentru fermieri, pentru procesatori și așa mai departe, în momentul în care vor dispare cotele. Uh, și eu am subliniat că raportul acesta este insuficient pentru că nu include anumite segmente din această activitate, din acest lanț. Și cred că e foarte greu să legiferezi pentru două treimi dintr-un ansamblu și să lași deoparte o treime. Uh, Um, ar trebui să facem acest lucru având o perspectivă pe termen lung. Apoi, nu uitați aspectul de volatilitate. Haideți să fim sinceri. Dacă fermierii semnează un contract pentru o durată de 9 luni sau 12 luni, nu știu câți dintre ei vor accepta acest lucru contractele, nu știu ce relevanță mai au în ziua de astăzi, pentru că vedem prețurile se schimbă, cresc. Uh, nu le putem prevedea dinainte. Deci e nevoie de oarecare flexibilitate. Pentru că dacă nu dai dovadă de flexibilitate, atunci nu te poți adapta. Am spus că există această volatilitate pe piețe și mie îmi vine greu să încerc să legiferez și să găsesc cea mai bună cale pen, valabilă pentru toată lumea. Eu cred că trebuie să examinăm această propunere ca fiind doar un pas pe o cale îndelungată și anevoioasă. Și eu ceea ce încerc să fac prin acest raport este să încerc să văd în ce măsură îi pot ajuta pe cei care lucrează în acest domeniu. Știi foarte bine că un contract uh, este un angajament din partea a două părți contractante care semnează acel contract. Și un contract trebuie să fie onorat, să fie îndeplinit. Uh, la un moment dat producătorul poate să spun, nu poate să spună, păi nu te mai furnizezi cu lapte, nu, iar procesatorul nu poate să spună, păi atunci eu nu te mai plătesc și așa mai departe. Nu. E uh, nevoie de o uh, respectare reciprocă a condițiilor care sunt uh, prevăzute în contract. Bineînțeles, acum timpul ne presează, însă, dacă îmi permiteți, m-aș mai referi doar la un punct, un punct care a fost evocat astăzi. Europa are astăzi 27 de state membre. Și poate că va trebui curând să ținem seama de faptul că Europa va avea 29 de state membre la un moment dat. Și știm că regulamentele și procedurile pe care le avem în ziua de astăzi nu vor corespunde, nu vor mai fi pe măsura Europei de mâine. De aceea cred eu că e nevoie poate de o anumită flexibilitate, în așa fel încât interesele statelor membre a regiunilor să fie oglindite în astfel de legislații. Eu aștept cu nerăbdare să colaborez cu toată lumea, cu raportorii din umbră, în așa fel încât să ajungem la un compromis și sper că până la urmă vom ajunge la un uh, rezultat bun. Poate că ar fi bine și preiau de altfel această idee ca după 2014 să avem o revizuire a sistemului și să vedem cum anume acesta funcționează. Poate reprezenta un pas înainte și uh, cred că nu putem pretinde că obținem versiunea cea mai bună și documentul cel mai bun încă de la bun început. E clar că va fi nevoie la un moment dat de o evaluare. În orice caz, țin să vă mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o astăzi. A fost una foarte fructuoasă, foarte interesantă și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră în așa fel încât să redactăm compromisurile. Mulțumesc, Jim. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 martie la ora 12. Cu aceasta putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este atelierul privind uh, calitatea. Comisia a înaintat două propuneri de regulament, unul privind programele de calitate în domeniul agricol și altul privind normele de comercializare. Cele două propuneri sunt aprofundate și includ o mare parte din elementele solicitate de către Parlament în raportul de inițiativă redactat de colegul nostru Giancarlo Scota. Astăzi vom avea un atelier pe această temă și le urăm bine ați venit experților noștri, domnul Denis Pantini, care ne va vorbi despre viitorul politicii privind calitatea în contextul politicii agricole comune după 2013 și domnul Gilles Aller, care va vorbi despre micii agricultori și piețele locale în cadrul politicii europene privind calitatea. Am să dau imediat cuvântul domnului Pantini. Vă rog. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pantini, aveți cuvântul. Okay. Grazie. Salutare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut toți membrii prezenți și să salut toți membrii Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European. Doresc să vă mulțumesc pentru această invitație. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre viitorul politicii de calitate a produselor agricole europene. N-am să pierd prea mult timp, ci mă voi concentra pe trei aspecte principale în așa fel încât să vă pot face o prezentare clară. Mai întâi, noțiunea de calitate în contextul agricol european. Care sunt problemele care există, cu care se confruntă producătorul? Cea de-a doua parte se referă la răspunsurile pe care le propune pachetul calitate față de astfel de probleme și, în concluzie, voi prelua ceea ce, după părerea mea, încă mai trebuie făcut pentru a îmbunătăți competitivitatea și valoarea economică a acestor produse agricole europene. Primul punct asupra care aș dori să vă atrag atenția, politica de calitate a fost, bineînțeles, foarte bine uh, primit, acceptată de către producătorii europeni încă din 1992 până în prezent. Știm că s-au uh, înregistrat peste o mie de produse protejate. Acum trebuie să vedem care este valoarea adăugată a acestor produse și atractivitatea lor față de consumator. Trebuie să vedem câte persoane sunt capabile să recunoască aceste produse, uh, spre exemplu în Italia, în Portugalia, e vorba de produse deosebit de prezent, acest lucru reprezintă un element uh, important în uh, contextul dezvoltării acestor produse. Dacă vă uitați la datele care figurează aici pe ecran, veți vedea că în ultimii patru ani, uh, deci între 2004 și 2008, s-a constatat o creștere a autorizărilor de înregistrare în jur de 15% pentru aceste produse. Însă celelalte produse au cunoscut o creștere doar de 6%, deci 14,5 miliarde de euro pentru produsele de origine controlată. Aici e vorba de, poate, de activitatea cele mai mari întreprinderi agroalimentare din Europa, reprezintă un procent de mai puțin de 2%. Și, de fapt, de ce anume depinde această cifră? ne aflăm într-un sistem de producție care este foarte fărâmițat, foarte segmentat. E vorba de mici producători, mici procesatori care au volume de producție reduse. Și vedem că valoarea este inferioară a sumei de 1000 de euro. Apoi, în acest sistem mai există și alte elemente, alte sectoare, spre exemplu berea, brânzeturile și așa mai departe, în sectoare în care există volume de producție mai ridicate. Iar valoarea acestor sectoare reprezintă până la 75% din sistemul general al acestor produse. Și în aceste condiții este clar că există, aș spune eu, oarecare penalizare. Faptul că consumatorul conștient nu cunoaște întotdeauna aceste mărci, aceste produse. Apoi, un alt aspect, odată ce consumatorul le cunoaște, ei bine, el este gata să plătească mai scump pentru a uh, cumpăra aceste produse. Deci vedem că prețurile sunt mai ridicate pentru astfel de produse pe piață. Un alt aspect pe care trebuie să-l subliniem și care este important pentru că uh, se înscrie și în obiectivele care trebuie să fie realizate în cadrul reformei PAC este că produsele acestea, având în vedere uh, Uh, trăsăturile lor, faptul că reprezintă o regiune, faptul că respectă anumite standarde și așa mai departe, uh, acestea pot fi considerate ca fiind bunuri publice. Nu trebuie să pierdem aspectele de teritoriu, aspectele de protecția mediului, uh, faptul că se păstrează și se salvgardează anumite peisaje, faptul că aceste produse pot fi asociate cu alte activități, cum ar fi comerțul, turismul și așa mai departe. Și iată că ajung acum la cea de-a doua parte a prezentării mele. Care sunt nevoile exprimate exprimate de către uh, producători la nivelul european pentru a-și îmbunătăți poziția pe piață. Mai întâi, prima nevoie e legată de protecția internațională. 18% din valoarea produselor acestora este obținută în afara piețelor strict naționale unde sunt produse. Și cam în jur de 10% în această valoare se obține pe alte piețe, piețe extraeuropene. Bine, nu e un procent prea mare, însă vedem că potențialul de piață este imens. Și în foarte multe țări terțe constatăm că există această tendință de a imita anumite produse originale. Spre exemplu, în Statele Unite, numărul de produse care imită, de fapt, anumite mărci sau produse de origine controlată care vin din Italia corespunde, de fapt, este echivalent cu numărul de produse tipic americane. Deci vedem că potențialul acesta este imens. Și atunci, ce propune pachetul calitate pentru a pune capăt sau pentru a îmbunătăți situația în acest uh, domeniu? Bineînțeles, o mai bună protecție la nivel european, instaurarea unui sistem de protecție pentru toate produsele de origine controlată, pentru toate statele membre, și prin fondul pentru dezvoltare uh, rurală, ideea este că trebuie finanțate anumite activități care ne permit uh, desfășurarea acelor programe uh, ce vor împiedica orice formă de abuz, de uh, imitare a unor astfel de produse și așa mai departe. Deci să susținem financiar acele activități care uh, Uh, vor limpezi lucrurile și nu vor permite crearea unor confuzii în mintea consumatorului între produse veritabile și produse care de fapt sunt doar imitații. Apoi, protecție la nivel internațional, într-adevăr, și aceasta este uh, necesară. Există acordul TRIPS, care se referă la uh, dreptul de proprietate intelectuală ar exista, față de articolul 23, ar exista oarecare posibilitate de protecție internațională. Și încă în 1994 se prevăzuse posibilitatea de a instaura un registru multilateral pentru a ușura această protecție a vinurilor uh, uh, europene. Dar Problema e că nu s-a definit niciodată care este modalitatea concretă pentru a instaura acest registru și nu s-a definit niciodată în mod concret momentul în care acest registru trebuia să fie deja operațional. Deci vedeți că există poziții diferite în cadrul OMC. Cei care se opun Uniunii Europene susținuți de Brazilia, de Elveția, de Turcia, de anumite țări africane și care uh, își doresc ca acest registru să fie uh, operațional nu numai pentru vinuri, ci și pentru alte produse alimentare. Ar fi deci un registru gestionat direct de către secretariatul OMC și care ar fi constrângător pentru țările care aderă la acest sistem. Și odată ce un produs este înscris în acel registru, atunci va exista o legătură specifică față de teritoriul în care acesta a fost produs. Alte țări, precum Noua Zeelandă, Canada, Statele Unite, Australia, au o poziție diferită. Ele nu vor absolut deloc ca acest registru să cuprindă și alte produse decât vinurile. Și în plus de aceasta, ar fi, și-ar fi dorit ca acest registru nici măcar să nu fie obligatoriu sau să aibă un caracter constrângător, ci să devină doar pur facultativ. Negocierile din cadrul OMC, în momentul de față, se află într-un stadiu în care se încearcă definirea etapelor concrete ce ar putea fi uh, uh, parcurse pentru a defini acest registru. Cum se poate face notificarea, care sunt efectele legale și juridice care decurg din înscrierea în registru. Aceste aspecte sunt importante pentru că uh, calitatea uh, are anumite exigențe și trebuie să avem o aliniere față de criteriile și standardele de calitate la nivel internațional. Iar pentru ca aceste negocieri să ajungă la bun sfârșit, ceea ce noi sperăm din tot sufletul, uh, poate că ar fi nevoie și de alte metode pentru a susține și proteja aceste produse europene. Eventual am putea prin intermediul acordurilor bilaterale între diferite țări. Însă nu trebuie să uităm că acest tip de acorduri nu, nu Uh, se aplică decât părților semnatare. Deci pentru fiecare tip de produs trebuie reîncheiat un astfel de acord specific, bilateral. Alte exigențe. Și de altfel e vorba de idei care au fost amintite de mai multe ori până în momentul de față, și anume să se întărească puterea de contractuală a producătorilor care sunt uh, înscriși în acest sistem de producție de calitate. Și de ce trebuie făcut acest lucru? Mai întâi pentru că e vorba de caracteristici de producție specifice, care fac o distinție. În loc să ai o pluralitate a unor mici întreprinderi sau mici procesatori, deci care se ocupă de volume de producție reduse, puteți vedea pe ecran, există anumite exemple, spre exemplu în Italia, un milion de tone de produse pe an și sunt le, acestea corespund la 65 la sută din numărul total de ferme agricole. Deci, bine, avem cifre și pentru alte țări. Uh, în Italia, din cele 450.000 de tone de produse, avem 1500 de lăptării. În Spania, fragmentarea, fărâmițarea este și mai mare. Spre exemplu, în Franța, există 600.000 de tone de producție și uh, un număr tot atât de important de uh, producători. Deci, aceste cifre ce vă demonstrează? Vă demonstrează că situația este destul de critică și vedem că 70% din cantitățile vândute în Franța sunt vândute prin rețelele de distribuție uh, cu produse care provin din Italia. Doar 13,5% din producătorii agricoli au pentru a, a, a ajunge la consumatori, a, pentru ca produsele lor să ajungă la consumatori, trebuie să treacă printr-o adevărată strâmtoare. Și această strâmtoare, de fapt, sunt operatorii lanțului de distribuție. Și această strâmtoare vine de la faptul că operatorii din lanțul de distribuție sunt concentrați pe piețele din Franța. Primele cinci lanțuri de distribuție în Franța cântăresc în jur de 80% din piața totală, în Germania 71%, în Spania 48% și în Italia 25%. După cum vedeți, acest lucru reprezintă o problemă pentru toți producătorii din domeniul agroalimentar european. Însă, în cadrul acestor produse specifice, problema este și mai gravă din anumite motive. Mai întâi, pentru că această concentrație uh, reprezintă și un factor de omogeneitate. Producătorii sunt atât de numeroși și au uh, o putere atât de mică încât nu sunt în stare să-și promoveze propria lor marcă, propriul lor produs. În final, produc cu toții același lucru. Și uh, piețele și lanțurile de distribuție preiau aceste, această uniformitate și o oglindesc mai departe. Iar dacă prețurile scad sub costurile de producție, atunci producătorii individuali nu își pot reduce propriile costuri, fiindcă ei sunt uh, constrânși de disciplina de producție și, prin urmare, suferă pierderi. Dar acest lucru înseamnă că o companie poate fi închisă din această cauză și acest lucru are un impact considerabil asupra producției de bunuri publice, dezvoltării locale și pierderii patrimoniului istoric și cultural. Deci, ce face pachetul de calitate pentru a îmbunătăți capacitatea de negociere a acestor societăți? El recunoaște rolul și responsabilitățile uh, grupurilor de producători în monitorizarea, promovarea și informarea consumatorilor cu privire la aceste produse. Totodată, pentru a îmbunătăți puterea de negociere a acestor producători, producători ar fi mai bine după părerea mea, să ne putem gândi la, uh, producția, la planificarea producției pentru a îmbunătăți calitatea, respectând totodată tendințele pieței. Și un ultim aspect pe care doresc să vi-l prezint se referă la o cerință de natură orizontală care afectează întreaga agricultură europeană. Ea este amintită în reforma PAC și este vorba de simplificarea birocratică. Pe de o parte, pachetul introduce schimbări care au ca scop îmbunătățirea simplificării, de pildă reducerea intervalului de timp necesar pentru analiza cererii de înregistrare de la un an la șase luni, dar lucrurile nu se simplifică atunci când vine vorba de scheme separate pentru produse alimentare, pe de o parte, și vinuri și băuturi spiritoase, pe de altă parte. Uh, în cadrul unei campanii instituționale ar trebui să promovăm aceste produse pentru a uh, profita de unele sinergii. Iar un alt aspect la care s-a făcut referire de mai multe ori în contextul regulamentului este se referă la actele delegate. După cum știți, articolul 290 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene spune că Comisia poate folosi acte delegate pentru a modifica sau suplimenta elemente neesențiale ale uh, textului legislativ, de pildă prin introducerea sau definirea unor caracteristici tehnice sau includerea unor uh, elemente ale actului legislativ. Evident, această practică trebuie să devină o excepție și nu un mijloc frecvent utilizat pentru a evita compromisurile și uh, compromiterea transparenței procedurilor legislative. Deci, rețineți, vă rog, faptul că în propunerea privind reglementarea uh, produselor de calitate există 18 articole din 51 care au fost supuse acestor acte delegate. Și foarte adesea aceste aspecte care sunt de importanță destul de semnificativă, de exemplu, ce produse pot beneficia de schema privind produsele de IGP sau uh, din perspectiva ofertei. Iată și câteva concluzii de natură pur personală. Eu cred că um, Puterea și relevanța sistemului de calitate european nu trebuie să se bazeze doar pe cifra, pe numărul uh, denumirilor înregistrate, ci și pe valoarea socială și economică a acestor produse. În ceea ce, la fel ca și cu toate celelalte produse alimentare, Extinderea producției de bunuri publice poate apărea ca urmare a capacității de a uh, genera venit pentru agricultori iar îmbunătățire, și din îmbunătățirea concurenței pe piață. Multe dintre aceste produse sunt mici ca valoare economică. Foarte adesea, în spatele acestui lucru se ascunde problema accesului la piață. Și poate de aceea una dintre principalele slăbiciuni ale politicii europene privind calitatea este că, în loc să dezvolte uh, concurența sau uh, valorile produselor de OP, ea tinde mai degrabă să le conserve Deși dacă uh, conservăm și nu dezvoltăm, atunci avem o politică socială și nu una economică. Trebuie așadar să ținem seama de faptul că pentru a îmbunătăți politica nu trebuie să ne axăm pe creșterea numărului de înregistrări, pentru că în 10 ani să avem 2000 sau 3000 de produse înregistrate, ci mai degrabă să dublăm valoarea economică a celor 1000 de produse deja înregistrate. Și în acest scop Trebuie să ne gândim la o politică de calitate care să ofere producătorilor instrumentele necesare pentru îmbunătățirea ă, competitivității lor. Politici care să încurajeze grupurile de producători să ia ființă sau să planifice producția conform piețelor. Sau campanii care să promoveze recunoașterea logourilor produselor op. În sfârșit, trebuie să raționalizăm sistemul de certificări, astfel încât partenerii internaționali să recunoască sistemul de calitate european și să recunoască faptul că aceste produse chiar sunt diferite de celelalte de pe piață. Mulțumesc! Îi mulțumesc domnului Pantini și îl invit în continuare să ia cuvântul pe celălalt expert invitat astăzi, domnul Gilles Aler. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Euh, bonjour. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor și mulțumesc Comisiei pentru că m-a invitat să țin această prezentare referitoare la locul micilor agricultori la rol, și la rolul piețelor locale în contextul politicii europene în domeniul calității. Voi vorbi repede despre contextul general în care se pune această problemă. Vă voi reaminti foarte scurt conținutul pachetului uh, privind calitatea. Voi oferi o definiție a fermelor de subsistență și a micilor ferme și voi aborda diverse aspecte și recomandări. La nivelul contextului general, Aș dori să subliniez foarte pe scurt, fără a intra în detalii, schimbarea care s-a produs în ultimele de două decenii în felul în care regimul de în felul regimului de concurență la nivel internațional. Există mai multe puncte importante, în special ceea ce s-a numit în anii 90 o o întreptare către calitate și către servicii. Și, în al doilea rând, putem sublinia două tendințe la nivelul cererii consumatorilor consumatorilor, pe de o parte pe, către produse care au sens, uh, comerț echitabil, salvarea planetei și așa mai departe, și pe de altă parte o cerere de servicii care trece prin produsele preparate, dar și prin restaurante, catering, uh, cutiile de pachet și așa mai departe. În cadrul schimbării generale, aș dori foarte pe scurt să subliniez o schimbare a discursului politic după criza din 2007-2008, care ne face să ne punem o serie de întrebări și să revenim la problema reglementării schimburilor agricole și, în acest context, reglementarea uh, de această natură joacă un rol important. În ceea ce privește pachetul calitate, tocmai am uh, auzit că numărul de uh, produse DOP și IGP a crescut, dar trebuie să subliniem mai, la un nivel mai general că multiplicarea sistemelor de uh, calificare voluntară 440 conform Comisiei și totodată ajutorul oferit în cadrul dezvoltării rurale au și ele un uh, loc important, deși certificarea trebuie să țină seama și de agricultura biologică și de produsele de calitate. Aș dori totodată să subliniez printre noutățile pachetului calitate și rolul și accentul pe care se pune pe rolul grupurilor de producători și rolul acestora în guvernanța sistemelor de calitate și a piețelor produselor de calitate. În ceea ce privește problema micilor exploatații și a, piețelor locale. Pe de o parte, pachetul calitate pune accentul pe faptul că evaluările arată o dificultate a participării a, producătorilor foarte mici la dispozitivele de calitate și, pe de altă parte, comunicarea pentru reforma PAC subliniază în diverse uh, situații importanța politicii de calitate, inclusiv ca instrument uh, de competitivitate. Deci nu e vorba doar de optica protecției anumitor sisteme sau regiuni defavorizate, așa cum poate s-a întâmplat în trecut, ci se pune accentul pe rolul în competitivitate, pe reechilibrarea puterilor pieței, pe tot parcursul uh, lanțului și totodată pe suportul special pentru micii uh, agricultori. Rolul agriculturii, cred că trebuie să facem distan, uh, diferența mai întâi între agricultura de subzistență și, în sens mai larg, mica agricultură. În ceea ce privește agricultura de subzistență, aceasta joacă un rol important, social mai ales, care depinde, bineînțeles, de conjunctura economică la nivel global sau regional și care este prezentă mai ales, dar nu numai, în noile state membre. Această agricultură de subsistență este foarte legată cu funcționarea informală a economiei și, pe de altă parte, ea este legată în mod important și de politicile naționale de protecție socială. Și un alt lucru important, ea își aduce contribuția de necontestat la peisajul agricol și la biodiversitate, adică are avantaje de mediu. Mica agricultură participă la piața locală, atât din perspectiva produselor cât și a serviciilor, se caracterizează pe de o parte prin autonomie și prin pluractivitate, dar și aceasta este o caracteristică a agriculturii de subsistență sau de semisubsistență. Există o serie de evoluții care se pot constata în rândul micilor ferme, care se îndreaptă către mici uh, ferme profesionale de familie, uh, și mica agricultură aduce o contribuție de necontestat nu doar peisajului rural ci și biodiversității, ci și repartizării producției agricole pe teritoriul Uniunii, inclusiv și mai ales în zonele de munte. Deci mizele politice sunt diferite și fără îndoială și măsurile trebuie să fie diferite. La nivel european, nu se va propune un statut al agricultorului, deci trebuie să subliniem că statutul uh, legal care definește agricultorii va continua să rămână național. Distribuția exploatațiilor în funcție de mărimea lor este foarte diferită, după cum știți, în cadrul Uniunii Europene. Și dacă ținem seama de fermele foarte mici, de mai puțin de 2 hectare sau mai puțin de 2 unități economice europene, ele reprezintă 47% din uh, exploatațiile europene, 3% din suprafață, acestea fiind procentele pe care vi le pot prezenta. Acest 47% este mai mic cu mult mai mic dacă ne gândim că beneficiarii primului pilon, fiindcă o parte dintre aceste exploatații de subzistență nu au acces la acest prim pilon. Acum, dacă considerăm exploatațiile de peste 10 hectare, ne rămâne încă un număr destul de mare de exploatații mici în care domină uh, munca familială. pentru a pune în practică o schemă a plăților directe, nu avem nevoie de o definiție strictă a micilor exploatații. Uh, dincolo de aceste limite pentru plățile directe. Și, dincolo de aceste limite, există încă o mică serie de exploatații mici vizate de o adaptare atât a măsurilor uh, politice agricole comune și celui de-al doilea pilon, cât și schemelor de calitate. În ceea ce privește agricultura de subzistență, după cum am spus, Problema o reprezintă pragul de înregistrare pentru a beneficia de plăți directe. În uh, cadrul FADR există o măsură care se adresează exploatațiilor care sunt în curs de restructurare și ale căror realizări sunt destul de limitate. În ceea ce privește mica agricultură, pe de o parte, există mai multe mecanisme care fac mai echitabilă repartizarea plăților legate de PAC, adică plafonarea de către muncitori, plăți directe, rezervarea fondurilor particulare cu schemă de plăți directe simplificată, dar și conceptul, concepția uh, elementului economic, simplificarea diverselor sisteme și mecanisme care pot favoriza mica agricultură. Din acest punct de vedere, este uh, important să analizăm, în special în Franța, dar nu numai, este că dacă mica agricultură participă mai puțin decât ceilalți agricultori la mecanismul de calitate, Eh, din potriva faptul că această mică exploatație participă, când participă, acest lucru îi sporește șansa de supraviețuire și chiar de dezvoltare. Îmbunătățirea eh, participării micilor agricultori la mecanismul de calitate nu înseamnă doar condiții individuale, ci și investiții colective în anumite situații pentru a dezvolta infrastructura. Și, în general, necesită difuzarea și transmiterea de informații cu privire la aceste mecanisme, cât și puternica implicare a sistemului de consiliere. În perspectiva dezvoltării durabile, cred și care include pe mici agricultori, există două aspecte importante. Pe de o altă parte, e vorba de păstrarea resurselor agricole care permit producția și pe de altă parte este vorba de relația cu problema dezvoltării durabile la nivelul sistemelor de alimentare. Și asta înseamnă că trebuie să subliniem pe de o parte rolul pe care l au proiectele locale, deci un rol de integrare, atât pentru a dezvolta serviciile de mediu, cât și mecanismele de calitate, cât și rolul nivelului regional pentru a asigura coerența sistemelor alimentare. În ceea ce privește impactul mecanismelor de calitate, e bine, aș vrea să subliniez doar trei elemente printre cele pe care le vedeți pe ecran. Pe de o parte, dacă aceste produse de calitate și uh, este vorba de, de patrimoniu uh, cultural, trebuie să ne vorbim și de formele de consum, de modele de consum urban, pentru care am arătat cât de importantă este cererea de servicii. Apoi, uh, dacă furnizorul de bunuri publici sociale și ecologice are o dificultate de evaluare exactă a producției sale, ei bine, atunci eh, ne putem gândi că un grup care dezvoltă astfel de, de produse poate, la fel ca și întreprinderile, să facă raportări, reportări, mă scuzați, cu privire la angajamentele pe care le are în ceea ce privește integrarea ecologică. Există așadar o multiplicare a mărcilor și a mecanismelor de certificare. Cât privește problemele cu care se confruntă micile ferme pentru a participa la aceste piețe de calitate, uh, și anumite măsuri din cel de-al doilea pilon al PAC, e bine, aici există obstacole economice clare, individuale, legate de costurile de implementare, de punere pe piață și de certificare. Dar mai există și obstacole de natură culturală și socială. Prin culturale mă refer la uh, anumite aspecte. Deci uh, includerea micilor producători în aceste mecanisme va depinde mult de condițiile de guvernare a acestor mecanisme, cât și de distribuirea competențelor economice și sociale. Apoi, mai există și aspecte numite externalități teritoriale care pot fi pozitive prin distribuirea unor salarii și venituri mai bune în economia locală. Se vorbește uneori de coșuri de produse teritoriale și prin noile forme ale piețelor locale despre care o să vorbesc în curând. În acest context am uitat să vă spun că produsele din sistemul uh, de calitate sunt categoric importante și în schimburile internaționale, dar sunt distribuite în esență pe piețele naționale sau regionale, având așadar o legătură foarte strânsă cu dezvoltarea rurală. Așadar, este vorba de o recunoaștere a acestor funcții de integrare, de integrare prin participarea lor la politica de dezvoltare rurală. Există o serie întreagă de e, reacții referitoare la controlul ofertei. Și cred că aici trebuie să subliniem că există deja o serie de mijloace prin care actorii economici pot să controleze oferta în piețele de calitate specifice și pentru a structura, cum ar fi limita zonei de producție, caietul de sarcini, care reprezintă legătura cu resursele zonei respective. Cu cât legătura este mai puternică cu aceste resurse, cu atât, sigur că există și un control, dar și o bună calitate a producției. Alte mijloace se leagă de mențiunile suplimentare care creează până la urmă o ierarhie a segmentelor de piață pentru aceste produse. Mă gândesc, uh, eu știu, la vinuri, dar la fel se poate întâmpla și cu brânzeturile. Deci există mai multe segmente sub aceeași mențiune. Pentru vinuri, de exemplu, avem un sistem de cote indirecte uh, Uh, legate de indicații. Și mai există și posibilități de comercializare care ne permit să controlăm oferta și uh, stocarea, cât și posibilitatea de a participa la ceea ce numesc o piață secundară, adică se poate vinde o parte a producției sub formă generică sau prin dezvoltarea diversificării în cadrul mărcii respective. Evident, dacă cele două piețe sunt separate. Dacă mi se, pentru acest produs ar fi este dificil să creăm un sistem strict de cote, Totuși, rămâne nevoia de a preveni apariția crizelor care pot afecta aceste sisteme la nivel regional. În această situație, cred că ajungem în situația de e, a pieței unice, regulamentul privind piața unică e, cu privire la rolul organizațiilor interramură în anumite situații. Cât privește piețele locale, sigur că sunt foarte diferite între regiunile europene. Uh, și mi se pare că în ultimele decenii a avut loc o evoluție. De multe ori aceste piețe locale, înainte, uh, se legau de anumite uh, vânzări informale sau rețele familiale. Ori, în ultimele decenii, au apărut o serie de alternative sau inițiative legate de susținerea cauzelor sociale. La ora actuală asistăm la o integrare a acestor inițiative și la introducerea unor noi motivații și a unor noi participanți în piețele locale. Caracteristicile acestei noi etape sunt, după părerea mea, trei. Pe de o parte, E vorba de faptul că o serie de agricultori participă la aceste forme de comercializare pentru că reacționează în felul acesta la instabilitatea uh, prețurilor și destructurarea uh, filierelor de produse generice. În al doilea rând, e vorba de o cerere de servicii importantă pentru dezvoltarea noilor piețe locale uh, prin uh, serviciile de catering uh, colectiv și nu doar uh, prin cumpărarea de către consumatori individuali. Și mai există și o dimensiune regională a bunei guvernări a sistemelor alimentare. Și în fine, ca să închei, o să fac câteva recomandări cu privire la micile exploatații. Cred că limita este sub limita care privește ajutorul de, pentru investiții când, vorba de, uh, când este vorba de excluderea acestora din programele colective, uh, credem că uh, plata forfetară ar trebui să depindă de, de structura familiei și aceste mici exploatații ar trebui să poată să participe la programele agroecologice în zonele prioritare. Cum putem să justificăm uh, Uh, posibilitatea de a simplifica controlele. Ei bine, o posibilitate... Ah, mă scuzați, spune oratorul. În legătură așadar cu micile exploatații și nu mai vorbim despre agricultura de subsistență și adaptarea condițiilor individuale. nevoia de a beneficia de un sprijin administrativ și la nivelul uh, cunoștințelor dar mai există și nevoia de a ajuta proiectele colective care au o dimensiune teritorială, cât și o dimensiune privind integrarea. Cât privește participarea la mecanismele ecologice pentru micile uh, uh, ferme, ne putem gândi. Mă scuzați să spune din nou oratorul, revin la micile exploatații. De deci sprijinul pentru proiectele colective uh, și sprijinul pentru a suporta cheltuielile de certificare și cele de control. Deci participarea la programele agroecologice poate fi justificată prin aceea că această participare prin mecanisme benevole se poate face sau prin participarea la programe colective și care implică o răspundere colectivă. Cât privește răspunderea, cred de fapt că trebuie tot timpul să ne gândim la faptul că uh, furnizarea de bunuri publice ecologice au deja un caracter colectiv. Dar, pe un anumit teritoriu, pluralitatea uh, exploatațiilor care procură acest lucru este foarte important. Pe de altă parte, aceste măsuri trebuie să fie continue la nivel teritorial, pentru că problema este teritorială, nu individuală. Și apoi putem să includem și niște obiective de integrare socială. Așadar, trebuie să schimbăm puțin filozofia care stă la baza controlelor și evaluării rezultatelor cu autocontroale și cu sporirea responsabilității colective și chiar cu posibilitatea de a acorda ajutoare suplimentare în funcție de atingerea obiectivelor colective și a responsabilității colective. În ceea ce privește liniile directoare privind mecanismele de certificare care se multiplică de multe ori, sigur, în legătură cu dezvoltarea durabilă, e bine, cred că trebuie introduse o recomandare privind răspunderea uh, organizațiilor de standardizare. Cât privește dezvoltarea piețelor locale, ei bine, trebuie ca bunele experiențe și bunele practici să circule Uh, inovarea și informațiile trebuie să circule, trebuie ca infrastructurile să beneficieze de ajutor, uh, cât și mm, să se încurajeze diversificarea acestor ajutoare și trebuie evaluată dimensiunea colectivă a proiectelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc domnului Aler și începem dezbaterea cu doamna Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Por supuesto, comenzar... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, bineînțeles, aș dori să mulțumesc celor doi experți care au intervenit, domnului Pantini și domnului Ale. Contribuțiile lor la acest atelier, punctele lor de vedere, sunt deosebit de importante și subliniază care este provocarea cu care ne confruntăm în momentul de față în ceea ce privește pachetul pentru calitate. Eu cred că datele care ne-au fost prezentate demonstrează faptul că uh, produsele alimentare europene sunt de calitate și reprezintă un factor de identitate, o valoare adăugată. Însă, în momentul de față, încă nu am reușit să găsim modalitatea uh, cea mai bună pentru ca aceste produse să ajungă pe piața internațională. Uh, o modalitate pentru a informa cât mai bine consumatorii uh, europeni și internaționali. Bineînțeles, pachetul care ne-a fost prezentat din partea Comisiei a suscitat foarte mult interes din partea noastră. Noi inițial, prin raportul domnului Escota, am făcut deja câteva propuneri în această direcție și anumite idei au fost preluate și introduse în propunerea comisiei alte propuneri au fost pierdute undeva pe drum, însă mi se pare important să putem să preluăm din nou aceste idei. Însă, având în vedere că nu ne mai rămâne mult timp la dispoziție, aș... Și aș vrea, în plus de aceasta, ca și ceilalți colegi să aibă ocazia să ia cuvântul, mă voi concentra pe două aspecte foarte concrete, după care voi asculta colegii. Uh, aș vrea să fac câteva referit la cele spuse, spre exemplu, de domnul uh, Pantini. S-a referit la rolul asociațiilor de producători și a definit acest lucru ca fiind o programare a producției. Eu nu știu dacă dumneavoastră v-ați referit la controlul volumelor de producție. Uh, e o întrebare pe care noi în uh, comisie am uh, analizat-o de mai multe ori Uh, și e adevărat că există două puncte de vedere în această privință. Pe de o parte, discutăm despre o protecție publică a acestor produse și deci orice producător care îndeplinește condițiile necesare are dreptul să producă astfel de uh, produse alimentare. Însă, pe de altă parte, e adevărat că dacă nu suntem capabili să controlăm volumele, atunci am ajunge în situații așa cum l-a prezentat domnul Pantini. De aceea aș dori să știu părerea dumneavoastră concret în ceea ce privește această chestiune a controlului volumelor de producție. Noi am discutat deja acest lucru și cu Comisia și poate că e o dezbatere pe care va trebui să o mai avem ulterior uh, în momentul în care vom avea o dezbatere legată de pachetul de calitate. Apoi, un alt aspect care, după părerea mea, de asemenea trebuie luat în considerare. În momentul de față, uh, plecând de la regulamentele care există, deci pe de o parte calitate și pe de altă parte criterii standarde de comercializare, ce putem vedea? Vedem că în pachetul calitate, în anexa numărul 2, s-au uh, introdus anumiți termeni care în principiu erau facultativi, însă acum se numesc termeni de calitate facultativi și nu știu care este părerea dumneavoastră față de această formulare, uh, față de această chestiune. Eu plec de la ideea că dacă vorbim de un regulament de calitate în care se stabilesc anumite norme, o îndeplinire strictă din partea producătorilor a acestor norme, atunci consider că acestea trebuie să fie menținute în regulamentul de calitate. Uh, toate aceste produse, origine controlată, protejată și așa mai departe. Și noi asta am și cerut în comisia noastră să putem integra în această listă și produsele care vin din regiunile muntoase și eventual aceste uh, norme facultative le putem lăsa în pachetul uh, standarde de comercializare. Nu știu dacă dumneavoastră aveți vreo idee precisă în acest uh, sens Uh, care este de fapt obiectivul nostru prin modificarea acestor regulamente. Ceea ce ne dorim este să informăm cât mai bine consumatorul, iar pentru asta trebuie mai întâi să definim în mod clar ce înseamnă un regulament de calitate în care incorporăm anumite produse care îndeplinesc anumite criterii, anumite condiții și, pe de altă parte, regulamentul de comercializare în care putem prevedea anumite norme ce pot fi uh, uh luate în considerare pentru a putea comercializa aceste produse. Uh, apoi m-aș referi la cele spuse de domnul Patini referitor la actele delegate. Eu cred că prin tratatul la Lisabona, Parlamentul nostru și Comisia joacă un rol important, un rol fundamental și sunt conștientă de faptul că trebuie să găsim acel echilibru fragil între rapiditatea de intervenție în anumite momente pentru a lansa anumite reforme, dar în același timp un echilibru față de acele chestiuni esențiale. Și esențiale fiind, Parlamentul trebuie să aibă ocazia să-și uh, dea un aviz și să facă parte din negocierile uh, din domeniu. De aceea va trebui să găsim echilibrul uh, adecvat între actele delegate pe de o parte și actele de bază pe de altă parte în care Parlamentul va avea ocazia să-și exprime avizul pe această temă. Mulțumesc! Are cuvântul în continuare domnul Dorfman. Sì, grazie signor Presidente. Vorrei ringraziare anch'io ai relatori di oggi pomeriggio. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc celor doi uh, experți care au luat cuvântul în această după-amiază. Uh, au fost două prezentări foarte interesante. Raport autorul a evocat deja aspectele cele mai importante. Eu cred că cele două propuneri pe care ne le-a făcut comisia, uh, cele două texte ale comisiei, merg în direcția potrivită, chiar dacă cifrele pe care domnul Pantini le-a citat nu sunt prea încurajatoare, prea optimiste. Faptul că doar 2% din valoarea producției agricole uh, alimentare europene Uh, sunt de fapt reprezentate de aceste produse specifice, e bine, iată, o cifră nu prea încurajatoare. Și trebuie să ne punem imediat întrebarea de ce această situație, de ce s-a ajuns la uh, un astfel de procent. Uh, programarea producției, planificarea acesteia reprezintă, din punctul meu de vedere, un element esențial. Poate mă înșel, însă mie mi se pare evident că pentru anumite denumiri, pentru anumite uh, denumiri și indicații, acestea reprezintă deja în sine o marcă, mai ales pe piețele internaționale. Nimeni nu poate să-mi spună că, spre exemplu, jambonul de, de Parma sau uh, parmigiano italian nu reprezintă deja în sine o marcă. E bine, această marcă în sine trebuie să fie gestionată ca orice altă marcă, uh, produs de marcă ce există pe piață. Și când vorbim de marcă, ceea ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să hotărâm care va fi cantitatea produsului respectiv ce va fi lansată pe piață. Dacă nu acordăm producătorilor această posibilitate, e bine, atunci nu va fi gata să investească în marca respectivă sau va investi doar în anumite privințe uh, și nu va investi într-o marcă comună cu alți producători. Deci ar trebui poate să ne gândim mai bine asupra acestui punct, așa cum spunea și doamna Garcia Perez, să nu cumva să limităm accesul la uh, o astfel de certificare. Nu putem să uh, înființăm un fel de club al elitelor. Ar trebui ca această uh, den, denumire publică să fie accesibilă tuturor. Acum, în ceea ce privește actele delegate, eu sunt de acord cu cele spuse până în prezent. Am și eu uh, impresia că în propunerea comisiei există anumite puncte asupra cărora ar trebui să ne mai gândim. să vedem dacă nu cumva anumite din aceste puncte ar putea fi eventual rezolvate prin acte delegate. Și apoi, există anumite puncte specifice, mai concrete, pe care ar trebui să le aprofundăm. Până unde e posibil să restrângem filiera doar pentru regiunea de origine. Deci până unde se poate merge? Până unde un holding sau un consorțium de producători poate lua decizii în ceea ce privește produsele fabricate în acea regiune? Apoi mai există și de produsele elaborate. Dacă am un sandwich și în sandwichul meu există jambon de parmă, oare pot să pun pe etichetă jambon de parmă? Acest lucru nu ar trebui să fie posibil decât dacă a existat un control prealabil. Dar dacă nu există posibilitatea unui control, atunci uh, nu vom uh, face o favoare nimănui, nici consumatorului, nici producătorului, pentru că riscul ar fi următorul, ca jambonul care se găsește în sandwich să nu fie, într-adevăr, un veritabil jambon de Parma. Bineînțeles, am luat un exemplu, jambonul de Parma, s-ar putea să fie orice alt produs. Apoi, uh, poate că ar trebui să avem niște prevederi specifice uh, pentru zonele muntoase uh, prevederi care existau în textul original al Comisiei, dar care au dispărut între timp și care trebuie reintroduse, după cum trebuie reintroduse și uh, prevederile legate de produsele ce sunt uh, distribuite Uh, doar la nivel local. Deci, vedeți, încă mai sunt foarte multe de făcut, însă, pe ansamblu, orientarea este destul de bună. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții, intervenții care mm, le-am ascultat cu multă atenție. Uh, în ceea ce privește calitatea, multe persoane au intervenit pe tema volumului de producție. Uh, eu cred că modul în care vom, vom controla volumul de producție este o chestiune centrală, iar organismele care se ocupă de legătura dintre producători și transformatori ar trebui să fie capabile să aibă un control asupra acestor volume, fără de care ne-am confruntat cu o catastrofă în termeni economici, nu numai pentru producători, ci și pentru ansamblul sistemului de calitate. Iată un prim punct. Un al doilea punct, care poate nu e atât de esențial, însă este important, este acea problemă a imitațiilor. Și aici ar trebui să găsim o metodă pentru a controla piața. Uh, e așa, produsele astea mă duc cu gândul la acele păsări care uh, vin și se strecoară în uh, cuibul altor păsări. Uh, întrebarea e dacă știm sau putem să facem astfel de controle. Rămâne de văzut. Acum, în ceea ce privește micile ferme, micile exploatații agricole, aici există trei aspecte care se referă mai concret la menținerea celor existente și încurajarea apariției noilor mici exploatații. În ceea ce privește cele care există deja, poate nu a fost evocată suficient posibilitatea de a primi sprijin din partea colectivităților teritoriale în această perspectivă de susținere a instrumentelor uh, precum atelierele de transformare, de prelucrare, dezvoltarea piețelor locale, um, astfel de instrumente care ar permite acestor exploatații agricole să aibă anumite debușeuri economice directe sau să aibă la dispoziție instrumente de prelucrare, de transformare acolo unde acesta nu există. Poate că e nevoie de mai multă coerență în acest sens între structurile teritoriale și exploatațiile agricole. Un alt aspect, normele. Avem aici o adevărată problemă. Normele în ceea ce privește atelierele de prelucrare pentru micile exploatații agricole. Dacă ar trebui să stabilim norme identice pentru o industrie care, știu, are un volum de 3 milioane de litri de lapte și un producător care are 50.000 de litri, sau poate și mai puțin, acolo am avea chiar o problemă, pentru că normele acestea de prelucrare, de procesare, trebuie să fie clar specificate în funcție de nivelul și de volumul de piață. O piață națională, o piață locală, o piață internațională, configurația e total diferită. Și dacă menținem norme și standarde extrem de ridicate, atunci nu mai avem exploatații agricole nici, nu mai avem piață, nu mai avem nimic. Deci poate că aici e o direcție în care ar trebui să mai, uh, mai uh, analizăm lucrurile. Apoi, în ceea ce privește uh, apariția uh, și instalarea noilor ferme și a, uh, exploatații agricole. Poate unii vor spune, ei, lasă, că asta e o glumă. Nu, e un fenomen clar care a fost deja uh, observat vedem că un, anumite persoane vin și se instalează la țară și preiau anumite structuri și exploatații agricole mici pentru a face, știu eu, pâine sau alte produse agricole uh, de bază. Deci aceasta este o nouă realitate care pur și simplu depășește cadrul pe care noi îl cunoșteam până în prezent și nu intră absolut deloc în cadrul ajutoarelor ce pot fi acordate în cadrul primului pilon. Eventual ar fi bine să ne gândim și la acest aspect și să vedem această nouă uh, tendință de întoarcere la uh, țară. Am să dau în continuare din nou cuvântul celor doi experți pentru a răspunde întrebărilor ridicate de colegi. Domnule Pantini, aveți cuvântul. Grazie. E... Mulțumesc. Aș dori să răspund întrebărilor adresate de eurodeputați, mai ales vis-a-vis -vis de planificarea producției. În ceea ce privește opinia mea personală vis-a-vis -vis de acest instrument, aș dori să repet că un lucru care, face disting, care distinge produsele DOP și IGP de celelalte produse este faptul că sistemele de producție pentru acestea sunt alcătuite din foarte multe uh, mici exploatații. Faptul că există o disciplină a producției înseamnă că toate cantitățile produse din, de IMM-uri sunt foarte similare. Și dacă există risc de volatilitate pe piese, piețe și de scădere a prețurilor, producătorii acestor produse sunt, de fapt, persoane care iau aceste prețuri și dacă nu reușim să creăm instrumente pentru a evita această problemă pe piață, sau să creăm o producție planificată, riscul este ca efectele asupra micilor producători să fie mult mai mari decât uh, asupra marilor producători. Și totodată dacă avem produse legate strâns de o anumită regiune, asta nu înseamnă că o extindere a respectivei regiuni ar restricționa producătorii dacă ei se află pe lista celor 1000 de uh, produse înregistrate, pentru că uneori producătorii au spații destul de vaste, deci pot uh, să-și dezvolte volumul de producție. Și o să reiau ce s-a spus mai devreme cu privire la controlul producției. Acesta nu trebuie să fie restrictiv, ci trebuie să fie o creștere planificată, creștere care să răspundă la nevoile pieței. Dacă găsiți uh, alte piețe, uh, peste hotare, de exemplu, atunci trebuie să există posibilitatea creșterii producției sau uh, aducerii de noi producători în sistem. Un alt punct discutat de domnul Dorfman referitor la controlul ingredientelor și la faptul că trebuie să se autorizeze doar dacă există posibilitatea reală de inspecție. Um, metoda rapidă ar putea fi delegarea către grupurile de producători a posibilității de a autoriza produsele OP și IGP ca ingrediente în produse prelucrate. Acest lucru dă valoare adăugată produsului finit astfel încât aceasta ar putea fi o altă oportunitate pe care grupurile de producători să o poată folosi în avantajul lor. Dacă ei uh, sunt cei care oferă autorizații pentru aceste produse. Domnule Alev, vă rog. Mulțumesc. Cred că în ceea ce privește importanța produselor de tip de OPIGP. Ați spus că aceasta este foarte limitată, dar depinde de sector. De exemplu, vinurile nu sunt întotdeauna vizate de acest regulament, dar în cazul uh, pieței internaționale a vinurilor și inclusiv în Europa, segmentarea prin dispozitive de calitate acoperă aproape toată piața comparativ cu vinurile de masă, care se află într-o poziție secundară. Și în sectorul brânzeturilor, rolul acestor produse este important. Deci nu trebuie să luăm valoarea medie, ci valoarea totală, vis-a-vis -vis de problema controlelor și volumelor. Cred că există două probleme problema controlului volumului și a repartizării valorii în cadrul lanțului, dacă ne interesăm de micii producători. În ceea ce privește controlul, este evident că acest tip de produs are valoare pentru că oferă imagine soci- valoare socială și de imagine, dar și pentru că există o limitare a cantității. Ricardo spunea deja acest lucru și uh, justifica exemplul său cu uh, vinurile de bună calitate. Deci e o problemă de raritate a produselor. Dar acestea fiind spuse, nu cred că putem găsi o soluție generală pentru a limita volumele. Pentru că depinde de guvernanța piețelor și a sistemelor și în practică există multe lucruri care limitează volumele în caietele de sarcini. Poate că am putea să ne imaginăm ca în cadrul modificării acestor caiete de sarcini să recomandăm să se analizeze puțin uh, ceea ce implică lucrurile. Dar, într-un anumit număr de cazuri, Trebuie să dăm posibilitatea grupurilor de producători să intervină uh, printr-un nou tip de control al volumelor. Dar nu sunt convins că e o chestiune de natură generală și nici că ar permite, în toate cazurile, să se repartizeze valoarea în beneficiul micilor producători. Acum, în ceea ce privește mai uh, specific situația micilor exploatații agricole. Sunt uh, complet de acord cu domnul Bove. Am încercat să uh, discut în detaliu rolul colectivităților locale de la cele infraregionale până la nivelul regiunilor, pentru a elabora infrastructuri colective și experiența arată acest lucru în mai multe țări. Mă gândesc Franța, la Franța, la Italia, dar și la Regatul Unit. Uh, intervenții pentru crearea de noi piețe, în special uh, uh, alimentația colectivă și tot, toate formele de alimentație colectivă în uh, întreprinderi, în spitale și așa mai departe. Este adevărat că implicarea colectivităților locale la nivel regional pentru a dezvolta noi forme de organizare a piețelor locale care să aducă în uh, joc noi actori locali este un element important. Adesea avem produse de calitate pentru consumatori care susțin uh, producătorii, dar în uh, oraș avem oameni uh, în vârstă care au și ei nevoie de produse de calitate și cer servicii care să le livreze aceste produse în apropierea lor sau în spațiile de alimentație colectivă. Iată deci o miză care mi se pare importantă la nivelul colectivităților locale și regionale pentru a interveni în dezvoltarea piețelor locale, bazându-se totodată pe o politică de dezvoltare durabilă, pentru că această politică pentru agricultură trebuie văzută și din perspectiva alimentației. Distanța contează și, în prezent, există un dublu interes pentru produsele locale. Apoi, într-adevăr, se pune problema normelor și putem face uh, distinția între mai multe niveluri. Există derogări în materie sanitară pentru un anumit tip de uh, Uh, sectoare ale pieței și, pe de altă parte, de ce nu, în cadrul piețelor locale, am putea introduce un gen de responsabilitate colectivă, o formă de control mai puțin împovărătoare și obligații mai puțin împovărătoare prin infrastructuri colective, uh, autocontrol și derogări pentru piețele locale. Într-adevăr, problema normelor este și ea importantă. Vă mulțumesc! Le mulțumesc încă o dată celor doi experți, atât pentru prezentările făcute, cât și pentru răspunsurile la întrebările colegilor. Calendarul este următorul. Proiectul de raport va fi trimis spre traducere în 21 martie. Examinarea proiectului de raport va avea loc în 11-12 aprilie Termenul pentru depunerea amendamentelor este de 3 mai, iar data prevăzută pentru adoptarea în comisie este 20 iunie. Ședința noastră se încheie aici. Data următoarei reuniuni este 28 martie la ora, 3, la ora 15. Mulțumesc! Merci. Merci. T'as levé la séance Oui. C'est bon. On peut partir. <laughs>